2018 pentru comisia noastră. Votul la Envi va avea loc pe 20 martie. Coordonatorii au hotărât de asemenea să deschidă termenul de depunere a amendamentelor pentru um, regulamentul de uh, prevederi comune. Este vorba de un dosar în codecizie. De aceea nu avem un raportor pentru aviz la Comisia ENVI și amendamentele vor putea fi depuse la ENVI de către membrii. Procedura este aceeași pe care v-am prezentat-o și la dosarul anterior. De data aceasta, comisia competentă este regii. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 martie, până la orele 11, iar votul la ENVI va avea loc pe 25-26 aprilie 2018. Iar pentru întâlnirea de astăzi vă anunț că avem uh, interpretare în 21 de limbi, ca de obicei, dosarul cu documente este disponibil uh, în format electronic și ședința va fi transmisă pe internet. Și acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o obiecție în conformitate cu regula 105, elemente cheie pentru contractele de stocare a datelor ca o parte a sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun. Domnul G. este raportor la acest punct. Este vorba de un proiect de rezoluție. Vom da întâi cuvântul domnului raportor, domnului G. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Dezbaterea de astăzi este una de mult așteptată. Este vorba de o chestiune absolut esențială în lupta împotriva tabagismului, împotriva comerțului ilegal cu tutun și pentru un sistem de monitorizare și trasabilitate absolut necesar. Această dezbatere este bine să se realizeze la această comisie parlamentară în prezența Comisiei Europene, într-un cadru de completă transparență pentru a avea o dezbatere în uh, contradictoriu. Și astfel, în uh, comisia noastră, este locul potrivit pentru o astfel de dezbatere și nu în alte locuri cu ușile închise, unde se încearcă o influențare a poziției uh, eurodeputaților de astăzi sau de mâine. Așa cum au arătat toate asociațiile care sunt în, implicate în lupta împotriva tabagismului. Acest sistem de monitorizare și trasabilitate care a fost propus de Comisia Europeană prezintă deficiențe și nu este un sistem complet independent de industria tutunului. Liniile directoare care au fost adoptate în 2008 de către conferința părților la Convenția Cadru a OMS pentru lupta împotriva tutunului sunt foarte clare. Ele marchează că autoritățile publice, și citez, trebuie să protejeze procesul de concepere și de implementare a politicilor de luptă împotriva tutunului în domeniul sănătății publice și aceasta în mod independent de industria tutunului. Am încheiat citatul. Directiva din 2014 nu a fost concepută sau uh, implementată de către Comisia Europeană, respectând acest cadru al OMS. Și tocmai în această directivă se includ mai multe prevederi care dau pe mâna industriei tutunului mai multe responsabilități în domeniul uh, trasabilității și monitorizării acestor produse, ceea ce se află în actele delegate pe care le dezbatem astăzi. De altfel, articolul 8 în uh, cadrul protocolului OMS arată că fiecare parte are obligația să implementeze, și citez încă o dată, un sistem de monitorizare și trasabilitate controlată pentru toate produsele din tutun care sunt fabricate sau importate pe teritoriul său. Fiecare parte trebuie să implementeze procesul de monitorizare și trasabilitate a acestor produse, astfel încât autoritățile competente în cadrul uh, participării lor la regimul de monitorizare și trasabilitate să nu aibă nicio relație cu industria tutunului și cu cei care reprezintă interesele acestei industrii, decât în măsura strictului necesar. Am încheiat citatul. Actul delegat în chestiune și actul de implementare care are legătură cu el nu respectă, din punctul meu de vedere, aceste prevederi. Sistemul de monitorizare și trasabilitate nu poate fi contestat de nimeni acest lucru, nu este controlat în întregime de Comisia Europeană și de statele membre, iar uh, relația care este, uh, există între aceste autorități și industria tutunului depășește ceea ce este în mod strict necesar. Prin actul delegat se acordă industriei tutunului responsabilitatea de a oferi contracte furnizorilor de servicii care vor stoca datele ce au de-a face cu țigările produse în uh, fabricile lor. De aceea, această relație de neconceput uh, când uh, producătorii sunt bănuiți că până la urmă sunt cei care alimentează și contribuie la promovarea acestui trafic cu tutun. De aceea, părțile la convenție de mult timp au recunoscut și citez încă o dată diversitatea uh, strategiei la nivel statal utilizată de industria tutunului pentru a reuși să interfereze în uh, ceea ce privește măsurile de luptă anti-tutun. Iată deci această interferență practic merge mai departe prin actele delegate și actele de punere în aplicare care îi sunt uh, aferente. Totuși, în sistemul propus există și câteva îmbunătățiri față de situația actuală. Trebuie să o recunoaștem, dar, pe de altă parte, nu putem spune că ansamblul legăturilor existente între autoritățile publice și industria tutunului ar fi Uh, rupte prin acest sistem de monitorizare și trasabilitate propus de Comisia Europeană. De aceea nu înțeleg cum de cetățenii europeni, uh, așa cum nici cetățenii europeni nu ar înțelege, că pentru a alege între mai multe sisteme de la un sistem cât mai independent până la unul mai puțin independent față de industria tutunului. Deci, pentru a alege, Comisia dă prioritate criteriului eficacității din punctul de vedere al costului. Cred, din punctul meu de vedere, că este important să ținem cont de siguranța uh, publică și că pentru Comisia Europeană ar fi mai bine să se gândi, gândească în primul rând la sănătatea publică și la câștigurile din acest, acest punct de vedere și nu din punctul de vedere al rentabilității și al costurilor pentru industria tutunului. Și tocmai din toate aceste motive am prezentat această obiecție. Comisia Europeană a răspuns spunând că nu există nicio marjă de manevră în acest uh, sens și că ar trebui să acceptăm situația ca atare. Însă, în această situație, vreau să întreb Comisia Europeană ce uh, înțelege ea prin principiul democrației parlamentare. Din punctul de vedere al Comisiei Europene, oare nu avem altă alegere decât aceea de a accepta ce ni se propune și deci nu avem nimic de spus decât să spunem că totul e perfect? Dacă am fi de acord cu un astfel de principiu, atunci n-am fi bun la nimic. Eu cred că este de datoria Parlamentului European, este datoria Comisiei noastre, a Comisiei de Mediu, nu uh, neapărat să acuze, dar este de datoria noastră să cerem comisiei să lucreze pentru a îmbunătăți situația atunci când noi considerăm că actul delegat care ne-a fost propus reprezintă o problemă și este insuficient. Pe de altă parte, este de-a dreptul irresponsabil din partea Comisiei să ni se spună că până la urmă acest act delegat uh, trebuie să-l acceptăm ca atare sau pur și simplu să nu-l acceptăm, pentru că asta înseamnă până la urmă să utilizăm aceleași argumente care au fost utilizate și pentru glifosat, și pentru OMG-uri, și pentru multe alte dosare. Toată lumea greșește, ONG-urile greșesc, cetățenii de asemenea greșesc, OMS, Organizația Mondială a Sănătății de asemenea poate greși, oamenii de știință de asemenea, toată lumea greșește, mai puțin Comisia Europeană. De aceea i-aș invita pe colegii mei să aibă curajul mâine să-și utilizeze uh, puterile conferite Parlamentului pentru a vota pentru această obiecție pe care am prezentat-o, singurul meu motiv fiind acela de a apăra sănătatea umană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Omarji. Și acum uh, vreau să invit uh, pe raportorii din umbră care doresc să ia cuvântul, domnul Florenț. Mulțumesc. Îmi faceți o impresie foarte bună, drag coleg, dar aveți și un mare talent să treceți așa cu vederea peste tot ce a făcut Parlamentul în trecut. Aș vrea să amintesc de ce au făcut și Linda McKeven și colegul Jules de aici din sală, care au lucrat foarte mult împotriva lobby-ului tabac, tutunului zi și noapte ca să obținem ce am obținut și am fost și mândri de rezultatele obținute la vremea respectivă și uh, nu e vorba numai de ce s-a făcut în trecut, dar nu ar trebui să uităm că totuși s-au făcut niște lucruri și în al doilea rând veniți prea târziu, mult prea târziu dacă nu vă place acest sistem de trasabilitate, aveați uh, familia politică, care trebuia să se implice mult mai mult în dezbateri, în trialoguri și așa mai departe. Deci, cred că uh, pur și simplu veniți mult prea târziu. Nu veți mai reuși să schimbați nimic cu acest document și dacă vreți să faceți ceva, să schimbați ceva, atunci vă invit călduros uh, să acționați, să vă mișcați mult, ma, mult mai repede. Și apoi, în legătură cu termenul independent, întotdeauna e foarte greu de spus cine e independent. Eu sunt independent, sunt uh, agricultor și uh, depind totuși de multe lucruri, deci e ceva greu de definit acest concept și cred că uh, acum Comisia s-a străduit totuși să-l definească destul de precis și cred că acum ar trebui să ne folosim de competențele noastre pentru a nu mai ridica obstacole. Îmi pare rău că intervine împotriva dumneavoastră, dar e a doua oară când se încearcă acest lucru. Vă rog să lăsați dosarul acesta și să căutați un altul în care să aveți mai mare șanse de succes. Mulțumesc. Now, uh, Mr. Parnier. Mulțumesc, uh, domnul Parnia, Doamna președinte, dragi colegi, în primul rând aș vrea să fac câteva comentarii pentru a spune că este vorba de un dosar pe care îl cunoaștem foarte bine aici la Comisia de Mediu, așa cum a spus foarte bine domnul Florenț, Știm foarte bine munca pe care am făcut-o în 2014, conduși de doamna McAven, pentru a avea în sfârșit o directivă și asta după o luptă politică uh, cumplită. Și după 2014 am dorit să conduc un grup de lucru tocmai pentru a interzice interferența industriei uh, tutunului în um, acest sens. Și aici, cu toții, Uh, am fost incluși în acest grup de lucru. Am avut de altfel și alte bătălii pe care le-am dus, pe care le-am și câștigat uh, de altfel, cum ar fi, de exemplu, finanțarea de către comisie sau, mă rog, de către UE a uh, producătorilor de tutuni, ceea ce am întrerupt anul trecut în iulie printr-un, era vorba de un contract care data de câțiva ani în urmă și am văzut în ultimii ani ce s-a întâmplat, felul în care industria tutunului interfera în procesul de decizie politică, o interferență destul de puternică și aceasta ne-a făcut să dăm înapoi, în special în ceea ce privește Philip Morris și ceilalți reprezentați. Dar lupta merge mai departe, în special în ceea ce privește trasabilitatea și pot să vă spun că ceea ce am hotărât noi în această directivă din 2014 a fost uh, tocmai uh, ideea de a avea o trasabilitate independentă care să fie condusă de către statele membre începând cu 20 mai 2019. Deci uh, să nu considerăm că e vorba aici de o dezbatere pe care n-am avut-o. Nu. Am avut-o deja și avem deja acest termen 20 mai 2019 și Philip Morris și industria tutunului doresc să aibă în continuare monopolul asupra procesului de trasabilitate. Dar, pe de altă parte, noi trebuie să ne asigurăm că un monopol nu este înlocuit cu altul, pentru că știm că sunt companii în Europa care doresc să îi înlocuiască pe aceștia pentru a avea o trasabilitate care să nu fie nici transparentă, nici independentă. Deci trebuie să ne asigurăm că acest act delegat poate fi implementat tocmai pentru ca um, uh, noi să ajungem la un grad de transparență cât mai ridicat, pentru că știm foarte bine că dacă acest uh, act delegat, așa cum uh, am Uh, vrut-o noi uh, după lupta politică din 2014, aceasta ne poate aduce la un proces uh, independent. Așa cum a spus și domnul Florenț, din punctul nostru de vedere este vorba de o bătălie prioritară. Și în ceea ce privește protocolul OMS uh, uh, care a fost ratificat uh, de Uniunea Europeană în 2016 și nu în 2017 și care va intra în vigoare doar în 2022. Deci, iată această insistență de a lupta pentru recomandările OMS este de lăudat, dar trebuie să vedem ce au făcut companiile noastre în ultimii 10 ani și care sunt uh, specificațiile tehnice prevăzute de OMS. Deci e vorba de 2022 și nu 2019, așa cum am preconizat noi la nivelul UE. Și aici a fost o luptă pe care a trebuit să o ducem și am câștigat-o până la urmă. În încheiere, Aș vrea să spun că trebuie să facem toate eforturile pentru a, a fi foarte atenți la ce se întâmplă și pentru a asigura independența și fiabilitatea acestui sistem de trasabilitate. Cred că raportorul nostru, pe care de altfel îl apreciez pentru munca sa în calitate de deputat, acum că tocmai a descoperit această problemă sau amploarea uh, Uh, luptei uh, politice, îl invit să ni se alăture noi la grupul de lucru, să avem un soldat în plus în armata noastră și pentru a continua uh, bătăliile pe care le-am dus în ultimii ani și pe care le-am câștigat. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iachtenmachi, vă rog, din partea doamnei Ries. Mulțumesc, doamnă președintă. Frederic Ris este raportor din umbră la acest dosar, dar mi-a cerut uh, să o înlocuiesc astăzi, pentru că nu poate participa la ședința în această după masă. Iată care sunt comentariile pe care dânsa dorește să le facă. Argumentele prezentate de domnul Omarji sunt aceleași argumente pe care le-am auzit din partea grupului EFD în luna noiembrie anul trecut, și pe care Comisia Envi le-a respins cu o majoritate largă, uh, inclusiv uh, grupul nostru ALDE le-a respins. Doamna Ries dorește să reamintească că uh, propunerea unui sistem track and trace este o schimbare importantă și felul în care se produc țigările, procesul de producție va fi uh, monitorizat îndeaproape. Practic există un identificator unic, ceea ce este un sistem nou, generat de către o parte terță numită de către statele membre, iar industria tutunului nu va fi implicată în niciun fel în uh, sistemul de trasabilitate sau în designul acesteia, acestuia. Dânsa consideră că noul sistem de trasabilitate, bineînțeles, nu este perfect, el poate fi îmbunătățit, pentru că industria tutunului va avea în continuare un rol important în ceea ce privește uh, alegerea companiilor care vor stoca datele. Dar, deși noi cerem criterii mai stricte, și în ciuda faptului că nu avem uh, garanții, știm foarte bine că nu avem garanții de pline în ceea ce privește o independență totală. Doamna Ries dorește de asemenea să arate că dacă această obiecție merge mai departe, atunci întregul sistem de monitorizare și trasabilitate nu va fi implementat începând cu mai 2019, așa cum a fost planificat. Ceea ce va fi o adevărată victorie pentru industria tutunului. Și mm, noi la Comisia Envi nu dorim să trimitem un astfel de mesaj. De aceea, doamna Ris uh, recomandă ca grupul ALDE să voteze împotriva acestei obiecții mâine dimineață. Și avem în continuare încredere în uh, DigiSante de la Comisie pentru a lupta în continuare în acest sens. Mulțumesc! Doamna Gerling, mulțumesc, doamna președintă. Din punctul de vedere al ECR-ului, uh, considerăm că o astfel de obiecție creează mai mult rău decât bine, în ciuda bunei intenții care se află la baza obiecției. Poate doar cu câteva excepții există cazuri când uh, legislația care a fost adoptată prin codecizie trebuie să fie reanalizată înainte de a intra în vigoare, însă sunt doar excepții. Și sunt de acord cu doamna Ries că dacă nu implementăm această uh, legislație, atunci uh, domeniul va fi deschis unei exploatări și mai mare. Uh, practic vom avea întârzieri până în 2022 cel mai devreme și de ce să ne dorim o astfel de întârziere, chiar dacă sistemul nu este perfect, ne dorim ca uh, track and trace să fie deja implementat. Și cred că există posibilitatea de a face schimbări bune pe aici, pe acolo, deci uh, susținem să se meargă mai departe. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, dau cuvântul comisiei. Domnul Seychelles, care este uh, vicedirector general la DigiSante. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi mulțumesc Comisiei ENVI pentru invitația lansată Comisiei Europene pentru a răspunde la această propunere de rezoluție privind uh, regulamentul delegat referitor la anumite elemente esențiale ale controlelor, contractelor privind sistemul de trasabilitate. Acest proiect de regulament a fost adoptat de comisie în 15 decembrie 2017 și în aceea zi s-a adoptat și regulamentul de implementare privind stabilirea, înființarea și uh, darea în funcțiune a sistemului de trasabilitate, precum și elementele de securitate. Împreună, toate aceste măsuri întrunesc cerințele cheie pentru înființarea și darea în funcțiune a unui sistem uh, european de trasabilitate și monitorizarea uh, elementelor de securitate așa cum cere directiva privind uh, produsele din tutun la articolele 15 și 16. Am luat notă cu mare atenție de propunerea de rezoluție discutată astăzi și aș vrea să vă spun de ce consideră Comisia că temerile exprimate în moțiune nu sunt întemeiate. În primul rând, o chestiune procedurală importantă trebuie semn semnalată. Luăm notă de faptul că majoritatea temerilor exprimate în propunerea de uh, rezoluție țin de sistemul de trasabilitate care face obiectul regulamentului de implementare și nu al regulamentului delegat discutat acum. În acest context, reamintesc că pe 29 noiembrie 2017 Comisia ENVI a respins o propunere de moțiune pentru a respinge acest regulament de implementare. Așadar, s-a purtat o discuție pe fond și Comisia Envi a fost de părere că nu trebuie blocată intrarea în vigoare a acestui regulament de implementare. Având totuși în vedere importanța aspectelor menționate în proiectul de moțiune, aș vrea să răspund pe scurt. Răspunsul meu vizează, în primul rând, întrebarea foarte importantă a independenței sistemului de trasabilitate față de industria tutunului. Vreau să asigur onorații membri ai Comisiei că mai multe măsuri de siguranță au fost incluse în acte pentru a garanta că sistemul de trasabilitate rămâne întru totul sub controlul autorităților naționale și al Comisiei Europene. Detaliile acestor garanții au fost precizate în fișa tehnică pregătită de serviciile Comisiei și care a fost trimisă Comisiei ENVI. Vreau să subliniez în special două măsuri de siguranță care sunt foarte importante. În primul rând, includerea unui set de criterii de valoare stricte care garantează că toate părțile terțe implicate în sistem, precum și subcontractorilor, sunt independente de industria tutunului. Aceste criterii detaliate țin de independența juridică, cea financiară și absența conflictului de interese. În al doilea rând, vă atrag atenția asupra concepției generale a sistemului care le permite autorităților să aibă posibilități de control. Și aici mă refer în special la atribuirea sarcinilor cheie de generare a identificatorilor unici pentru statele membre care vor trebui să numească terți care să respecte întru totul criteriile de independență. Sau dacă nu se poate, atunci să-și asume singure ele însele această sarcină. Subliniez că sarcina cea mai importantă de control asupra sistemului va, fi, uh, va reveni comisiei și această pregătire pe care o va face comisia include și discuții tehnice și juridice cu uh, specialiștii din domenii, precum și studii externe S-a constatat de asemenea că atribuirea unui set limitat de subsarcini unor actori terți, cum ar fi cea de a aplica și verifica identificatori unici pe pachete, nu periclitează independența sistemului în general, cu condiția să existe și alte mijloace de control, în special date structurate foarte riguros, care să permită accesul rapid prin interfață. Sunt de aceea foarte încrezător că sistemul va fi perfect independent de industria tutunului și sub controlul autorităților și, prin urmare, capabil să respecte cerințele din articolul 8 din protocolul FTCT. În legătură cu elementele cheie privind contractele pentru acest sistem, aș sublinia că cerințele ca producătorii și importatorii să includă contracte cu Uh, părți terțe care vor stoca date pentru toate datele pertinente sunt prevăzute de directiva privind produsele din tutun la articolul 15, alinatul 8. Acum, regulamentul delegat oglindește această cerință și specifică elementele tehnice necesare. Nu trebuie uitat că această relație contractuală va fi un mijloc cheie pentru a transmite costurile pentru sistemul de stocare a datelor in, către industria tutunului, ceea ce e prevăzut la articolul 8 din protocolul FTCT. În încheiere, Comisia consideră că regulamentul delegat în discuție respectă și competențele acordate Comisiei prin actul de bază, directiva privind produsele din tutun, dar respectă în același timp și legislația UE și cea internațională. Modificarea regulamentului delegat, conform uh, propunerii de rezoluție, n-ar presupune doar modificarea acestui regulament deja adoptat, ci ar deschide de fapt și directiva privind produsele din tutun cu consecințe inevitabile care vor duce la întârzierea implementării sistemului și care vor permite industriei tutunului să continue să funcționeze nereglementată din perspectiva trasabilității. Și asta pe un viitor greu de estimat. Și de aceea, iată, v-am prezentat po- poziția Comisiei. Mulțumesc. Domnule Omarje, doriți să reacționați? Un minut, vă rog. Mulțumesc. Am un minut pentru a interveni. Vreau să vă spun că suntem aici, Parlamentul European, Comisia de Mediu și e dreptul parlamentarilor să ridice obiecții. Dacă facem acest lucru, nu facem decât să dăm mai mare pondere Parlamentului European în calitatea sa de controlor al Comisiei Europene. Deci ne folosim de acest drept și e foarte normal acest lucru. Și nu trebuie să ne tulbure prea tare. Uh, mă găsesc ca de multe ori singur împotriva tuturor și istoria ne va spune cine dintre dumneavoastră sau dintre noi a avut dreptate. Dar cred că mulți din cei prezenți aici au uitat scandalurile legate de înțelegerile cu cei din industria tutunului. Mulți au uitat, de asemenea, presiunile exercitate și, deci, trebuie să vă credem pe cuvânt acum. Ar trebui să credem că nu s-au făcut presiuni. Ar trebui să credem că asociațiile nu au fost influențate de comisie. Ar trebui să credem că nu s-au făcut presiuni asupra membrilor Parlamentului European. Bun, să zicem, vă credem pe cuvânt, dar constat că nimeni nu a adus elemente contradictorii pe fond și fiecare este de acord că mai trebuie aduse îmbunătățiri. Și m-am bizuit și credeți-mă, am avut legături constante cu Organizația Mondială a Sănătății, unde toată lumea e de acord că articolul 8 nu este respectat și că trebuie aduse îmbunătățiri și de aceea vă cer să votați această obiecție. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc. A intervenit toată lumea. Acum pot să vă anunț că vom vota mâine și o să vedem dacă trece de Comisia Envi și atunci în plenară va ajunge în martie. Următorul punct pe ordinea noastră de zi, starea relațiilor dintre UE și China. Avem un proiect de aviz al domnului Eck, care acum are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi și colege. Mai întâi aș vrea să vă comunic bucuria mea că această comisie se ocupă prin acest uh, um, proiect de aviz și contribuie la munca din uh, <clears throat> alte comisii parlamentare, mai concret AFET. Există un man, mare interes în a avea o relație bună cu China și uh, să avem o relație și concurențială, dar și de aliați în ceea ce privește economia și clima și politicile de mediu. Și UE și China au interes vital în a încuraja uh, folosirea de energii noi și regenerabile și în decarbonizare. China este al, primul mare producător de alimente din Uh, lume și împreună cu UE are răspunderea de a combate um, fenomenul rezistenței la antimicrobiene, care este tot mai răspândit, și de a asigura și siguranța alimentară. Dacă nu ne mai putem bizui pe Statele Unite atunci când e vorba de o politică privind clima uh, uh, propice viitorului, China se conturează ca un candidat adecvat pentru a prelua împreună cu Uniunea un rol de pionier. Este a doua mare putere uh, ca a doua putere economică a lumii, Europa singură nu poate face suficiente în materie de climă și schimbări climatice, în combaterea manifestărilor extreme, secete, ploi și alte tipuri de catastrofe naturale. Cu alte cuvinte, ar trebui ca împreună cu China să colaborăm foarte îndeaproape, astfel încât toate problemele menționate să oprim, să frânăm aceste probleme. De asemenea, trebuie să ținem seama și de investițiile făcute de China în materie de electromobilitate, dar și în uh, uh energia solară și eoliană. 35 de milioane de euro au fost investiți de China anul trecut în aceste domenii în Uniunea Europeană și cred că ar trebui colaborat și uh, în materie de cercetare și dezvoltare cu China, astfel încât să avem o relație cât mai bună în acest domeniu. Ar trebui să folosim, să creăm instrumentele cele mai bune pentru limitarea poluării atmosferice și pentru a limita consumul de energii fosile acest lucru poate încuraja și creșterea economică din China și din Uniunea Europeană în plus, astfel încât să se creeze milioane de locuri de muncă în plus. Sunt sigur că vom găsi un acord bun în legătură cu acest afiz și că în felul acesta vom da un mesaj important statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Falin. Mulțumesc! domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să-l felicit pe domnul Eck, raportorul pentru acest aviz, privind relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Este vorba de un aviz care contribuie la lucrările Comisiei AFET și care vine cu precizări legate de aspectele de mediu. În nordul Norvegiei, domnule Eck, în apropiere de frontiera cu Rusia, împreună cu colegii din Norvegia, am discutat foarte mult despre investiții, de deschiderea porților, de înlesnirea discuțiilor cu Rusia. Ni s-a spus că trebuie să ne uh, urmărim și să dezvoltăm relațiile cu China, dar și cu Rusia și cu alți parteneri. Totuși, am spus mereu că nu vrem să cedăm, nu vrem să sacrificăm valorile fundamentale europene, adică drepturile fundamentale și democratice. În Uniunea Europeană, s-a mai spus, aceste valori sunt esențiale. Deci e bine să colaborăm, dar să nu ne sacrificăm valorile. Așadar, în relațiile noastre cu China ar trebui să punem accentul pe aceste valori. Fără îndoială, avem de discutat uh, uh, aspectele de mediu, dar nu trebuie să pierdem din vedere problemele legate de drepturile omului, care sunt esențiale pentru noi. E clar că refugiații de mediu ne îngrijorează. Și apărarea drepturilor fundamentale înseamnă și apărarea celor care se refugia, sunt refugiați din motive de schimbări climatice. Dar în avizul dumneavoastră, domnule Eck, chiar uh, v-ați ocupat de aspectele esențiale ce țin de mediu. Cred, într-adevăr, că mai poate fi îmbunătățit textul, mai ales ca să menționeze și drepturile fundamentale. Deci îmi voi permite să fac câteva amendamente, propuneri de amendamente, pentru că nu putem să nu menționăm aceste încălcări repetate ale drepturilor omului în China, pentru că, în orice caz, drepturile de mediu vor avea și ele un impact asupra drepturilor omului, aici sau în China, în egală măsură. Am și intervenit de altfel pe tema Chinei în plenară, pentru a îi aminti pe cei care au fost persecutați pentru opinii diferite de cele ale regimului chinez și cred că trebuie să înceteze aceste lucruri. Așa că, doamnă președinte, voi depune amendamente și aș dori ca domnul Ex să știe că textul său este bun, dar vom face o propunere de modificare ca să fie și mai bun și apoi să fie trimis la Comisia AFET. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Lainen acum. Mulțumesc, domnul președinte. E foarte bine că Comisia ENVI vine cu un aviz care să susțină raportul AFET privind relațiile UE-China, pentru că în materie de mediu avem foarte multe și putem face multe în împreună cu această țară. Și mulțumesc domnului Eck pentru proiectul de aviz, care menționează, cred eu, uh, teme importante. Punctele esențiale sunt cooperarea între UE și China. Punctul esențial este această cooperare. De fapt, China e o țară foarte mare, cu mai multe țări în ea și sunt și lucruri bune acolo, dar și lucruri rele care nu ne plac dar acelea probabil uh, se vor regăsi în uh, raportul principal. Nu știu dacă noi, în Comisia Envi, ar trebui să ne ocupăm de acele aspecte care țin de resortul altor comisii. În orice caz, drepturile fundamentale sunt uh, un drept fundamental, la fel și dreptul la apă curată, la o hrană sănătoasă și așa mai departe. Deci am putea doar să ne bucurăm dacă conducerea Partidului Comunist ar recunoaște aceste lucruri. În ultimul plan cincinal anunțat la Congresul Partidului s-a vorbit de civilizația ecologică. Cred că s-a procedat foarte abil, pentru că China e o țară foarte mare, foarte importantă și ce se întâmplă acolo are, bineînțeles, influență și asupra altor regiuni din lume și asupra noastră mai ales când e vorba de protecția mediului și de eficiența folosirii resurselor. E ceva ce ne influențează direct, pentru că știm cât de strânse rela- sunt relațiile de producție și orice înrăutățire în China poate însemna o înrăutățire pentru întreaga umanitate. La fel se poate spune și despre India și alte țări mari, dar uh, nu despre asta ne ocupăm acum. Politica climatică este, iarăși, un, o componentă foarte importantă a eforturilor făcute pentru a menține și a salva ecosistemele lumii și aici chinezii au uh, propriul interes să și au făcut o schimbare uh, de la un rol defensiv către o acțiune mm, mai uh, ofensivă Știm că în marile orașe chineze poluarea atmosferică este foarte accentuată și Partidul Comunist a introdus măsuri foarte radicale, lucru care merită salutat. Totuși, în ceea ce privește conferințele ONU, COPS, uh, ar trebui să vorbim mai clar despre ce se întâmplă uh, în China. La COP22 la Bonn am văzut că China se angajează numai parțial în continuare și că țările în dezvoltare um, uh, consideră China că trebuie să facă mai puțin, ea numărându-se sau punându-se singură între, în rândul acestor țări. Deci, uh, trebuie să obținem mult mai mult în Polonia la COP24 China trebuie să schimbe politicile cu cât mai repede, cu atât mai bine și, de asemenea, să contribuie și financiar. Nu mai e o țară săracă, e o țară bogată de acum și uh, deocamdată nu uh, participă la eforturile multilaterale. Bun, acum Uniunea Europeană a contribuit la punerea pe picioare a unui uh, sistem privind uh, comercializarea emisiilor și în China. Acum trebuie făcute eforturi de consolidare a acestui sistem, eventual de legare a sistemului chinez de cel european, astfel încât să facem progrese. Voi mai vorbi și de eficiența resurselor Într-o țară cu 1,2 miliarde de oameni se pot face multe Deocamdată China uh, a, inter, a introdus o interdicție de importuri de deșeuri solide dinspre UE spre China, ce, ceea ce e de înțeles. Și astfel se pune presiune pe noi să reciclăm chiar în Uniune. Apoi, electromobilitate, transporturi, s-a vorbit deja, nu mai menționez și mie mi se pare că uh, e și oarecare parte de protecționism, pentru că mașinile electrice nu vor putea merge decât cu baterii chinezești. Domnule Ec, voi face și eu câteva modificări, câteva propuneri de modificări, doar ca să mai îmbunătățim puțin textul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gerling. Thank you very much. Well, I'd like to thank the rapporteur. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, pentru raport. Îi mulțumesc domnului raportor. Aș vrea să ne menținem pe chestiunile de drept de mediu. Nu zic că nu sunt importante lucrurile legate de um, drepturile omului, dar aici trebuie să ne gândim mai ales la partea de mediu și în domeniul strategic avem uh, domenii de uh, parteneriat și cooperare care vizează mediul înconjurător, dar și uh, relațiile uh, dintre Uniunea Europeană și China. Mi-ar place ca în viitor să fim mai creativi, mai îndrăzneți în acest sens. Mi-a plăcut uh, tonul folosit în acest uh, raport, e un ton prietenos, nu este unul foarte exigent. Cred că este bine așa și avem mult mai mult de câștigat lucrând împreună cu chinezii um, pe chestiune de mediu Uh, decât dacă îi, uh, le ținem noi lecții și le spunem ce să facă. Aș da niște exemple. De actualitate. În primul rând, uh, Sierra, în domeniul aviației, acolo unde China cumva își subevaluează acoperirea nu acoperirea, ci uh, modul în care sunt recuperate emisiile și uh, cred că aici merită să cooperăm și tot în ce privește schimbul de emisii și comercializarea acestora, avem de câștigat în a uh, discuta cu ei în a face împreună un sistem global și nu să le arătăm cu degetul și să le spunem ce trebuie să facă. Pentru că dacă lucrăm împreună cu ei, vom avea și noi mult mai mult de câștigat. Mă bucur că domnul raportor a acoperit principalele elemente relevante. Eu voi aduce câteva amendamente, mai ales când e vorba de sistemele de reglementare. Avem aici o ocazie, după părerea mea, o mare ocazie în perspectiva relațiilor noastre de a merge pe o mai mare convergență de reglementare. China, așa cum am observat în ultimii ani, practic are două sau trei posibilități în materie de reglementare. Pot să meargă pe propriile standarde, pot să adopte standardele europene sau cele americane. Bineînțeles că în funcție de cum se va orienta situația nu va fi identică. Am, fi, am avea tot interesul ca ei să urmeze standardele noastre europene și în acest raport este o ocazie excelentă de a arăta care sunt avantajele unei astfel de convergențe sporite și nu ideea uh, neapărat de a le impune lor anumite reglementări. De pildă, în ce privește materialele plastice, de pildă, sunt lucruri care trebuie să fie înțelese de toată lumea și să poată să fie bine plasate în cadrul legislației din China. Și cred că tocmai modul în care se tratează materiile plastice uh, pe plan internațional este emblematic și trebuie să facem acest lucru și cu China. Um, Regatul Unit a apărut un articol interesant în acest weekend care vizează exportul de material uh, reproductiv um, dinspre China și uh, China își va dori să producă tot mai multă carne în viitor. Este o ocazie și aici să încercăm să facem ceva împreună. În orice caz, raportul merge pe calea cea bună. Mulțumesc! Urmează doamna Machi. Mulțumesc foarte mult! Vreau și eu să mulțumesc domnului Eck pentru munca sa de înaltă calitate. În ciuda faptului că nu are decât o pagină la dispoziție, a inclus majoritatea elementelor esențiale um, legate de mediul înconjurător când vine vorba de relațiile dintre UE și China. Mă bucur că sunt uh, lucruri uh, subliniate, cum ar fi cele legate de sănătatea populației, mai cu seamă rezistența la antimicrobiene. Mai mult decât atât, China și Uniunea Europeană Uh, împreună sunt răspunzătoare pentru o majoritate a gazelor cu efect de seră și cooperarea, schimbul de informații în acest sens sunt foarte importante în acest sens și o să încerc uh, ca să pun aceste lucruri și în amendamentele mele. Uh, cred că Trebuie să recunoaștem că și China a început multe lucruri bune uh, în domeniul mediului uh, și trebuie să o încurajăm uh, în acest sens și să fie poate mai ambițioasă pe viitor. Aș sublinia niște sectoare unde am putea coopera mai mult. Aș, în acest moment există negocieri în curs ce privește un acord global de investiții între China și UE. Iar amendamentele mele vor uh, sublinia importanța uh, prezenței de mediu și de sustenabilitate în acordurile de investiții. În ce privește BEI și rolul său, aș cere și statele, statelor membre care participă la aceste procese să sublinieze mai mult importanța standardelor de mediu și a sustenabilității în cadrul investițiilor. Investițiile de infrastructură se vor ridica la mii de milioane în viitor, o mare ocazie, dar și un risc sporit la adresa mediului, în funcție de practicile care vor fi privilegiate. De asemenea, aș dori să spun că China și Uniunea Europeană au o inițiativă um, de lungă durată pe care o salut, care vizează tăierea ilegală a pădurilor. Trebuie să ne dorim un mediu, uh, un lemn produs în mod uh, durabil și aici uh, cele două părți pot să fie considerate alian, aliați naturali. Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, mă gândesc, poate comisia dorește să spună câte ceva. Vă rog. Good morning. I'm not... Bună ziua, eu nu sunt de la comisie, ci de la SAE, Serviciul de Acțiune Externă, dar cum e vorba de o discuție generală despre relația între China și UE, aș putea să mă exprim, uh, dar și colegii de la comisie pot să vină și să răspundă la anumite întrebări pe anumite părți. Dar, în general, aș mulțumi și v-aș mulțumi pentru această ocazie de a participa la dezbatere pentru a putea să vă spunem ce credem și noi despre acest proiect de aviz. Cu caracter general, așa cum a spus și antevorbitorii, trebuie menționat că relațiile dintre UE și China sunt uh, ample, diversificate și diverse. Suntem de acord uh, între noi pe multe subiecte, dar există și multe dezacorduri în ce privește sănătatea și alimentația putem să spunem că agenda este una pozitivă în relațiile dintre noi și China. Într-adevăr, proiectul de aviz uh, atinge câteva elemente foarte importante pe care și noi le urmărim în cooperarea noastră de bază cu China, de pildă obiective de dezvoltare durabilă, dar și o dezvoltare cu emisii scăzute de dioxid de carbon, apoi interzicerea importurilor de deșeuri. De asemenea, avizul vorbește și despre o serie de evoluții din China pe care și noi le considerăm semnificative, mai ales reformele Chinei care se străduiește să uh, atingă acele obiective legate de ce numesc ei civilizația ecologică. În general, aș putea să spun că noi privim cu ochi bun uh, acest proiect de aviz, dar din punctul nostru de vedere este important să vedem cum va arăta um, raportul final și cum va reflecta el complexitatea raporturilor dintre noi și China. Iar, în acest sens, suntem gata să contribuim, să cooperăm cu domnul raportor pentru a lucra împreună, pentru a da un input uh, în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, urmează domnul Eck. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, doamna președinte. Ce vreau să mai spun în încheiere? Am scris acest aviz având în vedere acele aspecte care sunt de competența noastră, siguranța alimentară, mediu, sănătatea publică nu m-am ocupat de drepturile omului. Cred că acestea sunt bine uh, avute în vedere în alte locuri, în alte foruri, ceea ce nu înseamnă că noi, ca și comisie, Envi, desconsiderăm drepturile uh, omului. Dar ele trebuie, bineînțeles, puse în relație și cu drepturile legate de mediu. Și am păstrat așa un ton prietenos. Am uh, Uh, trăit șase ani în Asia și cunosc bine pe asiatici. Uh, ai o strategie de negociere și o poziție de negociere mai bună dacă te arăți prietenos față de ei. Deci, nu e bine uh, să-i tot bați la cap, să-i, uh, să tot ameninți cu biciul uh, dacă vrei să obții un rezultat bun, cel puțin uh, în relația cu asiaticii. Deci am încercat să fac în așa fel încât să ne mișcăm pe calea cea bună. De, deci acum mă bucur și de propunerea de îmbunătățire ca să avem, să putem prezenta un text cât mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Data limită pentru amendamente este 6 martie la ora 11 și votăm la ENVI uh, în aprilie pe 26, iar votul de la FED va avea loc pe 20 iunie. Putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și dau cuvântul imediat uh, domnului Alexis Gustil, director al Centrului European de Monitorizare a, a uh, Dependenței de Droguri, care are sediul la Lisabona. Este pentru prima oară când comisia noastră Uh, audiază pe cineva din partea acestui centru, de obicei, centru, de obicei liber, urmărește mai cu atenție activitatea acestui centru, dar cred că munca lor este pertinentă și pentru interesele noastre la comisia noastră. Agenția uh, monitorizează dependența de substanțe, substanțe psicoactive. Există și mecanisme de alertă uh, timpurie și, uh, de asemenea, se uh, evaluează impactul negativ asupra sănătății. De asemenea, comisia, uh, această agenție, acest observator se ocupă și de evoluția virusului hepatitei virale C în rândul populației și o să vedem ce ne are de prezentat domnul Godstill. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați membrii ai Comisiei ENVI. Vă bucur foarte mult că sunt aici invitat de către dumneavoastră pentru a vă prezenta unele dintre cele mai importante provocări legate de consumul de droguri în Europa mai cu seamă că cât, cu cât luna aceasta se, întâln, se împlinesc 25 de ani de când Parlamentul a dat un aviz pozitiv care apoi a dus la uh, o, o legislație care a permis uh, fundarea acestei uh, agenții pe care o reprezint și este pentru prima oară în toți acești ani când directorul acestei agenții uh, vine să vă prezinte activitatea sa și n-aș vrea să vă conving în legătură cu utilitatea acestei agenții, ci să vorbesc direct despre ce este important pentru uh, activitatea dumneavoastră și pe care noi uh, o acoperim în activitățile noastre uh, proprii. Care sunt principalele provocări din punctul de vedere al sănătății publice în europeană când vine vorba de droguri? O să intru aici în câteva amănunte. În primul rând, faptul că a crescut uh, nivelul de disponibilitate, de puritate, dar și de uh, inovație a pieții când vine vorba de uh, drogurile care sunt prezente în Europa, în Europa peste tot. Apoi uh, a crescut tot mai mult rolul internetului și acelui darknet, nu numai pentru vânzarea și aprovizionarea cu droguri, dar și tot mai mult în sensul unor uh, noutăți când vine vorba de prevenire și de tratare a dependenței de droguri. Așa cum a spus și doamna președinte, există mari probleme puse de noi substanțe psihoactive prezente pe teritoriul european și vreau să vă spun că până acum un an existau cam două astfel de substanțe noi detectate săptămânal în uh, Europa și la Lisabona am reușit să detectăm până la 620 de astfel de noi substanțe psihoactive, din care, care se detașează unele extrem de periculoase, care sunt tot mai prezente pe piața europeană. Ei bine, e vorba de substanțe care fac parte din uh, familia opioidelor de sinteză, fentanil și altele, și asta a dus și la overdose, deci moarte provocată de supradoză de droguri în tot mai multe state membre. De asemenea, asistăm la politici pe plan internațional, la schimbarea politicilor în materie de consum de cannabis și încă o problemă, hepatita virală C, o epidemie care lovește foarte mult pe utilizatorii care injectează droguri și această populație astăzi, pentru prima dată, poate să beneficieze de un tratament care, în sfârșit, poate să pună capăt acestei uh, boli și uh, uh, conlucrăm strâns cu mai multe directorate generale de la Comisie, dar și cu alte organizații internaționale pentru a face ceva în acest sens. Noi avem un grup țintă, așadar, care este direct vizat de această epidemie și pe care le monitorizăm la agenția noastră, am spus că drogurile sunt tot mai la dispoziție pe piața europeană și v-aș prezenta cam care ar fi primele estimări pe care le-am publicat împreună cu Europolul acum 2 ani, niște estimări la nivel minim, adică minim 24 de miliarde de euro s-ar genera din comerțul ilicit de droguri în Europa, care alimentează o serie întreagă de alte activități criminale și de criminalitate organizată, grave. Și avem un paradox, deoarece foarte uh, multe s-au făcut în domeniul drogurilor în Europa. Uh, avem totuși foarte multe droguri prezente în Europa ca și probleme grave legate de folosirea drogurilor în Europa, dar, de fapt, populația s-a restrâns foarte mult care consumă droguri, deși volumul de droguri a rămas același. Deci avem parte de un, de un fenomen care, practic, a dispărut, a, dev- a devenit mai invizibil, nu-l mai vedem așa pe stradă. Și atunci aceste probleme, după cum vă spuneam, sunt mult mai puțin vizibile, dar nu înseamnă că nu există. Și vedeți aceste estimări care vă arată că drogurile nu au dispărut și ele pun o serie de probleme grave în materie de sănătate a populației. Alte cifre acum pe acest grafic, de pildă, vedem o creștere în ultimii trei ani a numărului de uh, decese legate de supradoza de droguri, lucruri care au fost uh, identificate în aproape toate grupele de vârstă, ceea ce înseamnă că nu este vorba de un fenomen izolat care aparține numai unei grupe de vârstă, de vârstă în rândul consumatorilor. Au existat uh, niște reacții legate la aceste supradoze, depinde de tratamentul de substituție cu opioide, de asemenea, s-a văzut că e important să se reducă uh, faptul uh, anumite tipuri de medicamente de tip uh, OST. Există anumite antidoturi, din fericire, care permit uh, evitarea decesului prin uh, o supradoză, de pildă cu, administrându-se naloxon, iar în anumite state membre s-au instituit uh, anumite uh, centre de consum uh, controlat. Iar opioidele sintetice în laboratoarele respective au fost, au fost închise. În, cum vă spuneam, în anumite țări, inclusiv în, și, și în Elveția, s-au uh, Uh, creat niște centre uh, de consum de droguri uh, controlat, iar actualmente noi pregătim un document pentru a vedea care ar fi cele mai bune practici care pot fi desprinse din aceste experimente. Astăzi există multe studii și multe măsuri care se iau împotriva dro- ă, drogurilor și asta alimentează acel paradox de care v-am spus la început, că avem multe droguri, dar puțin consumatori, ă, vizibili. Puteți să vedeți câți oameni primesc tratament de substituție cu opioide, 630 de mii actualmente. Acum 20 de ani, nu mai mult de 20.000 de persoane beneficiau de un astfel de tratament de substituție. Apoi, putem să facem o comparație, deci între aceste cifre 20.000, 630.000, dar sunt și alte persoane care sunt în alte tipuri de tratament. Uh, transmiterea virusului HIV continuă să fie în scădere, mai ales uh, uh, în rândul celor care își injectează droguri. Lucrurile s-au stabilizat în ultimii ani, au scăzut și apoi stabilizat pentru că au apărut noi uh, teste care permit testarea visului HIV în rândul uh, consumatorilor de droguri și aceste oportunități sunt în continuare tot mai uh, mari. Cât privește prevalența virusului hepatitei C, există mari diferențe în Europa când vine vorba de numărul de persoane care se droghează și care sunt pozitive la hepatita C pot să fie 16% din populația respectivă până la 80% uh, într-o populație. Deci este clar că soluțiile nu sunt unele de tip uh, uh unic, ci trebuie făcute ceva după măsură. Um, politicile adoptate trebuie să fie țintite. Am spus la început un lucru că printre principalele provocări în, în Europa uh, Uh, ne putem referi la nivelul de disponibilitate a unor droguri cum ar fi cocaina în Europa, care în continuare este extrem de prezent în Europa, vedeți în apele reziduale din o serie de orașe prezența de reziduri de cocaină, tot așa și pentru ecstasy. Ați putea fi interesat să știți, să știți că um, Ecstasy este mai disponibil decât acum 10 ani, mai disponibil și într-o prezentare mai concentrată și uh, anumiți precursori au fost puși la punct de asemenea. Noi față de ce aveam acum câțiva ani. În Belgia Uh, s-au găsit anumite festival, festivaluri de muzică din Belgia și Olanda, uh, pastile de ecstasy care aveau o concentrație, să zicem, de 10-15, iar astăzi aceleași pastile conțin o concentrație de până la 80, deci vedeți că sunt mult mai puternice. Și în încheiere, pentru a-mi termina prezentarea, aș sublinia una dintre principalele provocări uh, pentru Europa în viitor, pe termen mediu și lung, se, ea se referă la uh, politicile internaționale în domeniul uh, cannabisului. Uh, America există niște modificări de reglementare. În Europa abordările sunt foarte diferite la o țară alta și diferite față de ce fac americanii, iar niciun guvern actualmente nu sprijină efectiv legalizarea cannabisului și revoluțiile recente arată nevoia de a monitoriza și de a evalua consecințele unei astfel de demers și încă un subiect uh, pe care îl veți aborda astăzi e vorba de marihuana ca și medicament. Se vorbește despre marihuana uh, cu uz uh, medical, dar ar fi mai corect ca științific să vorbim despre medicamente pe bază de marihuana și încă o dată și aici diferențele sunt mari între ce se petrece în Europa și ce se petrece în Statele Unite în acest domeniu. Iată pe scurt ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. M-am referit uh, mai ales la evoluția numărului de decese legate de anumite substanțe sintetice, mai ales fentanil, uh, în 2016, în Statele Unite, aveam aproximativ 65 uh, de mii de persoane care au murit din cauza acestor uh, substanțe, iar acum ultimele date pe care le-am primit din partea americană, uh, m-am întâlnit cu cineva acum o săptămână de la institutul lor antidroguri, care vorbește despre 170 de mii de decese anual este clar că noi în Europa stăm mai bine decât Statele Unite. Asta nu înseamnă că noi nu vom con- confrunta niciodată cu ce se petrece, să zicem, în statele membre, în Statele Unite, pardon, pentru că se pare că din 32 de produse derivate uh, fentanil prezente în Europa, Uh, cam 25 la, uh, dintre acestea au apărut pe piață în ultimii doi ani numai. Deci riscurile există, provocările nu lipsesc, de aceea este important să avem politici bazate pe dovezi științifice. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, domnule director, dragi colegi. Doriți să spuneți ceva, doamna Dali? Thanks a lot. Um, thank you for the... Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru această prezentare atât de interesantă. Aș vrea să fac referință aici la primul slide pe care l-am văzut. Care sunt uh, domeniile și chestiunile uh, la care vă referați acolo și anume uh, rolul din ce în ce mai crescut al internetului și al darknetului. Dumneavoastră ați spus că utilizarea drogurilor este mai puțin vizibilă decât în trecut și cred că, într-un fel, internetul și acel da, așa numit darknet au un rol de jucat în acest sens. Știți mai bine decât mine uh, cât de important este acest darknet, mai ales dacă e vorba de tineri, studenți uh, din uh, diverse țări și din statele membre ei își dau seama că pot avea acces la o ofertă mai bună ca preț în mod anonim, la distanță, deci acest darknet devine din ce în ce mai important în vânzarea ilegală a drogurilor și din păcate văd că într-o serie de state membre această problemă nu este abordată așa cum ar trebui să fie. Din experiența dumneavoastră am văzut că v-ați referit la acest domeniu și mi-aș dori să avem mai multe informații legate de acest subiect. Care sunt tendințele care se înregistrează la ora actuală, care sunt tendințele care vă îngrijorează cel mai mult și, pe de altă parte, vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumit de felul în care Uniunea Europeană și statele membre abordează această problemă a internetului și a darknetului, ului și dacă ne puteți da mai multe informații legate de substanțele care sunt cumpărate online și care nu sunt neapărat ilegale, dar care au uh, consecințe negative, așa cum uh, au consecințe negative drogurile ilegale. Doriți să mergem mai departe cu întrebările sau să continuăm? Vă dau cuvântul atunci. Mulțumesc, doamna Dali, vă mulțumesc pentru întrebări și pentru comentarii. Pot să vă dau câteva date concrete chiar acum și vă pot trimite în scris mai multe răspunsuri. Avem un raport uh, care a fost publicat anul trecut legat de Darknet, de exemplu. În primul rând, aveți dreptate. Internetul un, joacă un rol esențial, nu doar din punctul de vedere al vânzărilor care se înregistrează și traficul cu droguri, ci și pentru substanțele ilicite, dar și pentru acele substanțe care sunt în continuare legale, pentru că nu au fost încă interzise. Și de aceea aș vrea să vă spun, așa cum uh, uh, am văzut că discutați despre China un pic mai devreme, pot să vă spun că din informațiile pe care le avem noi și informațiile care ne-au parvenit și de la Europol, date confirmate de altfel și în State Unite, Statele Unite, majoritatea substanțelor de tipul fentanilului vin de altfel din China, unele din India, dar majoritatea din China, după cum spuneam. Deci uh, există aici o provocare pentru uh, forțele de aplicare a legii, pentru că avem uh, un trafic foarte mare, în jur de 30 de containere mari zilnic, deci singura posibilitate de a aborda această problemă în mod foarte serios este acela de a da dovadă de servicii de inteligență care să funcționeze foarte bine. Pentru că altfel e imposibil din punct de vedere practic să scanezi toate containerele care ajung în Europa. Iată deci una din provocările importante cu care ne confruntăm. Acum, uh, în primul raport pe care l-am publicat noi în legătură cu piața drogurilor pe internet, acest raport a fost publicat în 2016, analizele pe care le-am făcut noi alături de Europol și de alți experți arată că deocamdată, dar știți că piața se schimbă uh, în permanență, deci deocamdată majoritatea traficului cu droguri pe internet are de-a face cu traficul local, deci cantități mici și practic o utilizare a internetului care presupune și geolocalizare. Există tot felul de aplicații și o organizare care este destul de sofisticată, însă la nivel local și probabil nu în toate orașele europene, poate nici măcar în orașele mari, în toate și asta depinde, bineînțeles, de felul în care se utilizează și este dezvoltat internetul în um, acele orașe. Statele membre și Uniunea Europeană luptă împotriva acestui flagel, dar vreau să vă spun că, um, din punctul nostru de vedere, deși există și o abordare la nivel național, uh, crearea uh, în cadrul Europolului a unei unități speciale care să lupte împotriva criminalității cibernetice este esențială pentru noi, pentru că nu e vorba aici doar de uh, delicte uh, cibernetice, ci și de traficul cu droguri. În raportul de anul trecut spuneam că această dezvoltare largă a capacităților pentru forțele de aplicare a legii, pentru a face față problemelor criminalității cibernetice este esențială și acest lucru a fost uh, una, și din, una din concluziile esențiale pe care le-am publicat în raportul special referitor la Darknet din noiembrie anul trecut, unde făceam pentru prima dată o analiză completă a, a uh, unuia dintre principalele darkneturi uh, pe care le-am analizat și aceasta, bineînțeles, are consecințe și pentru sănătatea publică și pentru aplicarea legii, pentru că e vorba aici de o nevoie de întărire a capacității de protecție. Pentru a adăuga mai multe informații, vă pot uh, uh trimite date suplimentare imediat după ce mă întorc la Lisabona. Încă două comentarii, foarte pe scurt. Internetul este un instrument uh, care poate fi utilizat potențial pentru orice, pentru lucruri bune sau rele. Pe de altă parte, este un instrument care este utilizat din ce în ce mai mult în campaniile de prevenire uh, adresate tinerilor. De exemplu, există programe interesante în Germania prin care se utilizează internetul pentru anumite tipuri de tratamente, pentru acele categorii de populație care nu se consideră, de exemplu, utilizatori uh, de droguri. Tot prin intermediul internetului avem noi oportunități și există programe la nivel european în care uh, cooperăm și noi tocmai pentru a identifica și mai bine aceste practici. Și asta mă aduce la ultimul comentariu cred că principala provocare pentru noi în Europa, ca de altfel și în Statele Unite, este cea legată de implementare, pentru că avem foarte multe cunoștințe. E adevărat că nu știm totul. Sunt multe semne de întrebare în continuare, e adevărat. Însă, dacă ținem cont de datele de care dispunem la ora actuală, cred că ar trebui să fie posibil să avem o strategie mai bună, o intervenție mai eficace și tocmai pe asta ne centrăm noi și aceasta reprezintă prioritatea noastră pentru uh, următorii trei ani, la care, bineînțeles, uh, strategie în care va participa și Comisia. Domnul Flanagan, vă rog. Mulțumesc foarte mult, într-adevăr foarte interesant tot ce ați spus dumneavoastră. Dacă ne gândim la titlul organizației dumneavoastră, abuzul de alcool, uh, de altfel alcoolul este uh, drogul care omoară cele mai multe persoane la nivel uh, uh planetar. Există și o piață de droguri ilicite de 34 de miliarde, uh, uh, o parte importantă fiind uh, cea dedicată uh, pieței alcoolului, care are legătură cu cancerul, destrămarea familiilor, accidentelor și așa mai departe. Și vreau să mă, vă întreb, de ce nu apare pe, traficul, pe graficul pe care l-ați prezentat dumneavoastră? De ce nu v-ați gândit și la uh, alcool și ce faceți dumneavoastră în această privință? Pentru că eu știu că uh, tinerii care s-ar uita la astfel de date, probabil că și-ar pune întrebarea de ce nu apare aici și alcoolul. Asta înseamnă că pot să beau cât vreau sau cum. Și pe de altă parte aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu uh, succesul interdicției uh, față de cannabis și uh, uh, faptul că se utilizează acești bani, de exemplu, pentru educație, pentru școli, uh, sau în ceea ce privește campaniile de informare, puritatea acestuia, felul în care se utilizează acel free from mold, felul în care se utilizează și reducerea utilizării drogurilor în general și practic ce s-a întâmplat este că există o legătură între cannabis și alte droguri, legătură de care se profită la ora actuală de către cei care comercializează aceste droguri. Deci uh, vreau să-mi spuneți dacă această strategie vi se pare într-adevăr un succes bun sau nu. Acum, în ceea ce privește intervenția uh, serviciilor de inteligență, vreau să vă întreb dacă într-adevăr acesta este răspunsul și de ce fel de date de inteligență avem uh, nevoie. Eu am uh, fost în închisoare de două ori pentru că am cerut în Parlamentul Național să se legalizeze cannabisul și de fiecare dată mi s-a spus că e nevoie de uh, date de inteligență. De fiecare dată când am fost arestat, am fost dezbrăcat complet uh, și după aceea am fost trimis în celulă și primul lucru pe care l-am făcut, am uh, fumat cannabis uh, cu colegii de acolo. Deci, uh, despre ce fel de date de inteligență vorbiți aici? Uh, cum vă așteptați să câștigați această bătălie prin aceste date de inteligență? Credeți că aceasta ne va ajuta sau nu până la urmă? Aș vrea să aud părerea dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Flanagan. Vă rog, mă dau cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc, domnule Flanagan. Foarte multe întrebări, așa că am să încerc să vă răspund în ordinea în care le-ați spus. În primul rând, aveți dreptate. Alcoolul este un drog uh, foarte important de care se abuzează. De ce nu apare pe uh, graficul și în raportul pe care l-am făcut noi? De fapt, alcoolul este inclus în unele rapoarte atunci când vorbim de utilizarea polidrogurilor, și anume utilizarea drogurilor ilegale alături de alcool, împreună cu alcoolul, ceea ce este foarte frecvent uh, când vorbim, de exemplu, despre cannabis, deși nu se limitează doar la aceste ocazii. De ce nu vorbim mai mult despre alcool? Uh, poate și pentru că nu am primit uh, mandatul pentru a oferi. Asta nu înseamnă că nu ne interesează deloc această temă, dar, după cum știți, trebuie să respectăm mandatul și competențele care ne-au fost acordate. Aceasta fiind spuse, însă, aveți absolută dreptate, este o temă foarte importantă și uh, această abordare a polidrogurilor este foarte importantă. Comisia pregătește acum o evaluare externă, așa cum o face la fiecare șase, ani a, a agenției noastre și în timpul acestei evaluări și după publicarea raportului final, de partea Comisiei se va face o analiză și o evaluare asupra modificării sau nu a mandatului care ni se acordă și v-aș invita să vă exprimați uh, opinia cu putere pe această temă. Știu că colegii de la Comisie vor interveni. Deci uh, puteți lua legătura și cred că membrii acestei comisii vor fi oricum invitați uh, să uh, răspundă de asemenea la întrebările care apar în chestionarul evaluatorului. Aceasta ar fi foarte important și pentru noi. Asta nu pentru că aș încerca să uh, scap de răspunsul la această temă, însă nu pot să investesc resurse suplimentare doar pentru a lucra pe tema alcoolului. Dar, bineînțeles, ne mm, gândim și la această temă. Pe de altă parte, uh, toate comisiile s-au uh, uh, pronunțat în legătură cu temele bugetare și programul agenției noastre și pot să vă spun că lucrăm pe un program special, sondajul ESPA, care prin intermediul comisiei și al statelor membre ne-a implicat și aici includem uh, utilizarea alcoolului de către tineri de 15-16 ani. Uh, când mă voi întoarce la Lisabona săptămâna viitoare, pot să vă trimit raportul pe care l-am publicat uh, pe această temă, ultimul raport ESPA. Deci vedea că avem foarte multe date și pe această temă, dar trebuie să vedem cum le folosim. Acum, al doilea punct pe care l-ați prezentat și anume efectele legalizării cannabisului Uh, pentru utilizarea lui în anumite state, în Statele Unite. Pot să vă spun că tocmai m-am întors dintr-o misiune, în urmă cu câteva săptămâni am avut o întâlnire acolo la New York uh, cu colegii mei, uh, inclusiv cu cei de la Agenția împotriva abuzului de droguri. Am avut întâlniri importante în, la Denver, la Colorado și pot să vă spun care sunt rezultatele acestor întâlniri există prea puține date deocamdată care să ne ducă la concluzia că această strategie ar fi bună sau nu din punctul de vedere al politicilor publice, pentru că, ca de obicei, consecințele nu sunt neapărat doar albe sau negre, um, sunt destul de nuanțate. Ceea ce mi se pare interesant aici, și aș mai adăuga un lucru, uh, din păcate nu există niște standarde clare, pentru că nu există nici măcar un stat uh, sau un date statistice sau uh, studii statistice care să se fi făcut înainte de schimbarea legislației, deci comparațiile pe care le putem face acum uh, trebuie făcute cu prudență. Ceea ce este interesant însă este că pentru anumite categorii de vârstă, utilizarea drogurilor a crescut, de exemplu în Colorado. Se pare că utilizarea pe ansamblu nu a, a crescut, însă dacă vorbim cu cei care sunt responsabili, de exemplu în domeniul sănătății, aceștia ne spun că, de fapt, creșterea s-a produs la început atunci când uh, s-a utilizat, uh, s-a luat decizia să se utilizeze cannabisul uh, ca medicament și dacă vedem datele care ne arată câte persoane au putut utiliza acest tratament prin cannabis, practic cifrele au crescut în mod semnificativ și dacă a existat un impact în ceea ce privește utilizarea de către tineri, aceasta este datorată schimbării de legislație pentru utilizarea cannabisului în mod uh, medic, ca și medicament. Deci faptul că nu există deocamdată o creștere pentru această categorie de vârstă nu este o dovadă pentru a trage uh, concluzii pe termen scurt sau lung. Și un ultim comentariu, pentru că aș uh, putea să mm, fac mai multe comentarii, dar uh, nu e cazul acum. Ne putem întâlni și cu altă ocazie. Ceea ce este important însă, avem o nouă publicație pe care o pregătim chiar pentru anul acesta, Medical Cannabis, uh, Uh, noi avem uh, practic un singur obiectiv. Noi uh, trebuie să oferim factorilor de decizie și factorilor politici date științifice, obiective. Și acesta este mandatul nostru. Dacă citiți în legătură cu legalizarea cannabisului sau cannabisul utilizat ca și medicament, trebuie să avem date științifice. Dacă dorim să ajutăm factorii de decizie să ia niște decizii, Uh, pentru că știm foarte bine că deciziile uh, științifice nu pot fi de natură politică, dar e nevoie de date științifice care să vă ajute să uh, luați decizii. Nu există um, o abordare clară care să fie pro sau contra. Însă ceea ce mă îngrijorează pe mine, de exemplu, Statele Unite nu sunt sigur de ce se va întâmpla pe viitor. Există noi comportamente de risc din cauza noilor produse care au apărut. De exemplu, acele produse care au uh, o concentrație de 85% până la 90% um, de DFG, este o nouă utilizare a cartușelor, de exemplu, de mm, cerneală, care ar putea fi utilizată în alt fel și reprezintă un risc uh, potențial nou. Bineînțeles, americanii au o atitudine pragmatică, probabil că vor fi foarte atenți la acest aspect, dar iată noi riscuri care apar în această categorie și care sunt uh, greu de prevăzut de aceea trebuie abordată atunci când apar. Și asta ține și de credibilitatea noastră. Oricum, țin cont de întrebarea dumneavoastră și dacă am uitat ceva, vă promit că săptămâna viitoare vă trimit un e-mail cu raportul pe care l-am pomenit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kadenbach, vă rog. Ecco. Mulțumesc! Mă bucur că sunteți astăzi aici. A fost foarte interesant și îmi pare rău că n-am avut ocazia să, uh, să vă ascult mai devreme, pentru că în intervenția anterioară a fost foarte inter interesant. Vreau să vă vorbesc despre hepatită și obiectivele de uh, dezvoltare ale mileniului. Uh, Parlamentul European a adoptat o rezoluție pentru 2017 în care uh, s-a arătat că Comisia trebuie să monitorizeze situația în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului și uh, datele de supraveghere din statele membre în ceea ce privește hepatita virală. Comisia ne-a oferit un răspuns uh, chiar săptămâna trecută în care ne spunea că agenția dumneavoastră și OMS-ul doresc să monitorizeze situația în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru hepatită și obiectivul de eliminare totală până în 2030. Însă dacă ținem cont de lipsa datelor de supraveghere în ceea ce privește hepatita în statele membre, vreau să vă întreb în ce măsură vă așteptați ca acești indicatori să îmbunătățească situația acestor date și să le facă să fie la același nivel ca cele referitoare la HIV. În ce măsură considerați că statele membre vor utiliza într-adevăr aceste date pentru a face o monitorizare epidemiologică a acestei boli. Știu că nu puteți prezice viitorul, însă vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră personală față de acești noi indicatori care au fost preconizați. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kadenbach! Într-adevăr, o temă foarte importantă, cea pe care ați menționat-o și foarte importantă pentru mine pentru că am uh, lucrat cu persoane afectate de hepatita C, utilizatori de droguri, deci e o temă pe care o cunosc foarte bine. E adevărat că uneori când discut cu colegii din statele membre, sunt surprins uneori să văd că în uh, multe centre de tratament se confruntă cu aceleași dificultăți pe care le aveau în urmă cu 15-20 de ani. Și atunci ne putem pune tot felul de întrebări, întrebări pe care ni le vom pune și noi și le vom adresa și statelor membre în următorii doi ani. De altfel, avem un uh, program pilot tocmai pentru a susține acțiunile Comisiei și pentru a ajuta la atingerea acestor obiective. Ce pot să vă spun legat de indicatori? Este o chestiune foarte dificilă. În ziua de astăzi și urmarea crize crizei economice și a consecințelor asupra bugetelor naționale, în special uh, bugetelor legate de sănătatea publică în statele membre, cred că nicio uh, agenție nu poate veni la statele membre pentru a cere bani pentru noi indicatori. Iată care este realitatea. Și ca să fiu corect, asta nu înseamnă că critic uh, vreun stat membru și pe nimeni. Sunt uh, probleme cu bugetele la nivelul statelor membre și e clar că felul în care se rezolvă aceste probleme, în primul rând, este acela de a evita suprapunerea de activități între uh, agențiile noastre și organizațiile internaționale și aici cred că este important să, să crească cooperarea între noi și OMS și de asemenea Digi Sante. De altfel, noi nu avem o legătură prea strânsă cu Digi Sante, dar de când am fost numit și ales în calitate de director general, Primul meu obiectiv acela, a fost acela de a avea o cooperare foarte strânsă cu Comisia, cu Digi Sante și, bineînțeles, și cu dumneavoastră. Nu pot să prezic însă viitorul, dar pot să vă spun că începem întâi cu acest proiect pilot pe care tocmai îl lansăm pentru a vedea cum putem implementa mai bine uh, bunele practici uh, în domeniul testării și al tratamentului. Și tocmai am avut o întâlnire săptămâna trecută, am văzut uh, rezultatele pentru sfârșitul anului trecut și sper să avem ceva concret la sfârșitul anului 2018. Deci, iată contribuția pe care noi o putem aduce pentru a ne asigura că nu vorbim doar despre bunele practici, ci uh, avem și o inițiativă pentru a le susține la nivelul implementării. Există și un alt element pe care îl lansăm la ora actuală și sperăm să avem o reușită uh, până la toamna anului viitor. Lansăm un uh, exercițiu de viitor. Dorim să lansăm un studiu cooperând și cu um, alte instituții și agenții pentru a vedea care ar putea fi tendința în următorii 10-15 ani pentru câteva chestiuni esențiale care au de-a face cu drogurile. De exemplu, felul în care ar putea evolua noile substanțe uh, psihoactive, fentanilii și alții. O altă temă importantă va fi, de exemplu, cum putem influența pe termen mediu și lung uh, situația epidemiologică a hepatitei C, de asemenea uh, și ceea ce se întâmplă cu HIV, pentru că sunt oarecum îngrijorat de felul în care se aplică tratamentul pentru utilizatorii uh, de droguri, pentru că, practic, atunci când aceste tratamente au fost concepute, Uh, în anii 80. Uh, această generație acum încetul cu încetul uh, va ieși la pensie și este important ca alții să le ia locul și să se asigure că se acordă aceeași importanță ca și în trecut acestor probleme. Deci e important să insistăm să conștientizăm oamenii de importanța acestor probleme. Hepatita B, C, HIV, care nu sunt teme ale trecutului uh, și uh, care nu mai există în ziua de astăzi, pentru că, bineînțeles, există și astăzi, dar poate un pic mai ascunse. Iată, deci, uh, teme pe care le-am inclus în strategia noastră în 2025 și avem un angajament din partea tuturor instituțiilor um, la care am fost director. Și acesta este și rezultatul implementării strategiei. Pentru prima oară avem, după cum spunem mai devreme, o unitate specializată pentru sănătatea publică și avem câteva priorități, printre care și bolile infecțioase, care sunt una din aceste trei priorități. Și uh, primul termen pe care îl avem este acesta al anului 2030. Mulțumesc! Mulțumesc! într-adevăr, o, o temă foarte, și, foarte interesantă, o dezbatere foarte interesantă. Sunt convinsă că și colegii uh, au avut aceeași impresie. Tocmai de aceea m-am gândit să vă invit pentru prima oară și cred că uh, trebuie să ne gândim la o cooperare mai strânsă cu centrul dumneavoastră, pentru că e clar că avem nevoie de date, avem multe întrebări îndepus depus, și dumneavoastră sunteți un expert pe toate aceste teme. După cum ați văzut, probabil vom vorbi în continuare despre cannabis alături de comisie. Este vorba de utilizarea cannabisului în scopuri medicinale. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență încă o dată. since uh, the author of the request, Konechna, is not with us. Autorul următorului raport nu este de față, dar un locuiește doamna Torres. Vă rog. quiero plantear hoy un debate. Mulțumesc. Este vorba de o dezbatere de actualitate gravă și absolut necesară, așa cum am văzut-o înainte. O dezbatere în care cetățenii merg înaintea noastră, merg înaintea legislației actuale. E vorba de legiferarea cannabisului pentru utilizarea uh, medicamentoasă la nivelul UE. Argumentele sunt foarte clare, cannabisul poate ușura uh, suferințele, durerile provocate de sida, cancer, astm, durarea cronică, boala Crohn, Parkinson, scleroza multiplă sau glaucomul. În decembrie 2017, OMS-ul a dat publicității faptului că cannabisul este un medicament paliativ pentru a ajuta în boli cronice precum epilepsia sau autismul și deci nu trebuie considerat ca un drog pentru că nu reprezintă probleme pentru sănătate, ci din potrivă. Această declarație a fost publicată după ani de zile de analize științifice și concluzia a fost că cannabiolul, unul din cele două substanțe active ale marihuanei reprezintă o substanță foarte utilă în complicații cronice și nu generează dependență. Utilizarea medicală a cannabisului este o garanție de sănătate pentru persoanele care s-au uh, au utilizat acest tratament și oferă posibilitatea de a-l utiliza pe termen lung în mod legal fără a exista probleme uh, legale sau birocratice. Utilizarea sa este milenară, însă atitudinea moralei a făcut ca această substanță să fie interzisă și utilizarea sa să fie stigmatizată și să fie dată uitării. În ziua de astăzi, pacienții terminali sunt stigmatizați social, ă, tocmai pentru că luptă împotriva durerii cronice. Nu e vorba aici doar de o chestiune care ține de libertatea publică sau de utilizarea medicamentoasă a cannabisului. Este vorba de o abordare integrată, pentru că aceasta include ă, de la reducerea criminalității până la ă, utilizarea sa. Înainte, Cultivarea cannabisului uh, era răspândită în Europa, de exemplu în Spania, însă în ziua de astăzi uh, există puține țări, de exemplu în șapte state din Statele Unite sau în Canada, unde s-au creat uh, multe locuri de muncă. În Spania, în schimb, utilizarea sa este sancționată cu între 10.000 până la 16.000 de euro. E nevoie de o schimbare a modelului productiv uh, pentru a ajunge la noi proiecte bazate pe produse locale și ecologice. În Uruguay sau uh, în Israel uh, s-au făcut progrese tehnologice deosebite în acest domeniu pentru utilizarea medicamentoasă a cannabisului. Primul pas pe care trebuie să-l facă Uniunea Europeană este acela de a a accepta utilizarea la nivel uh, terapeutic. Mai multe țări, uh, Republica Cehă, Polonia, Germania și alte țări au făcut deja acest prim pas și din ianuarie 2018 până și Grecia a intrat într-un proces de legalizare a acestei utilizări medicamentoase. Dacă nu o facem, piața o va face pentru noi. Uh, bănci mari, precum BBVA sau alte bănci spaniole, ajută uh, principalii producători de cannabis în lume. Deci, legalizarea utilizării sale ar elimina obstacolele existente și ar îmbunătăți calitatea vieții pentru mulți pacienți. Ar reprezenta, pe de altă parte, un pas înainte pentru a uh, ne reconcilia cu natura, cu viața și cu uh, strămoșii noștri. E nevoie, deci, de o producție durabilă, pentru a oferi o nouă speranță pentru sănătate, pentru mediu și pentru multe zone rurale din sudul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum un schimb de opinii și cu Comisia. Din partea DG Home, doamna Paolo Mazzarini, ofițer de politică, care se ocupă de combaterea criminalității organizate, inclusiv criminalitatea de mediu, și acum vă dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc că ați invitat și Comisia la acest schimb de opinii pe o temă foarte interesantă la această dezbatere despre utilizarea medicinală a cannabisului. Mai întâi vreau să precizez de ce ne ocupăm noi concret, înainte de a discuta despre cannabisul medicinal. După cum știți, statele membre dețin competențele principale în materie de sănătate publică, inclusiv uh, pagubele provocate de folosirea drogurilor, ceea ce înseamnă că noi ajutăm statele membre, le sprijinim să implementeze ceea ce au hotărât, să-și implementeze politicile care țin de contextul socioeconomic. Deci, cannabisul e considerat ca toate celelalte droguri. Ne ocupăm de reducerea daunelor, a efectelor negative și un alt domeniu în care suntem activi de la intrarea în vigoare al celui de-al doilea plan de acțiune privind drogurile pentru perioada 2017-2020 ca să ajungem și la finalul uh, strategiei UE pentru droguri, privind drogurile, monitorizăm ce înseamnă uh, modele de politici privind cannabisul și în UE și în alte țări pentru a vedea până la urmă care este imaginea de ansamblu, să știm ce se face. Și exact asta arăta și directorul OEDT și sublinia, și anume că acum monitorizăm. S-a publicat anul trecut, în 2017, de către OEDT și o, un document despre legislația privind cannabisul în UE. Mai urmează și o altă publicație, așa că acum culegem toate informațiile necesare pentru factorii de decizie, ca aceștia să poată hotărâi ce se va întâmpla. Noi vorbim mereu de cannabis ca drog, pentru că lucrăm în Uniunea Europeană în contextul strategiei privind drogurile și al planului de acțiune, dar uh, folosirea medicinală a cannabisului nu ține de acest domeniu pentru că atunci cannabisul e folosit pentru beneficii terapeutice și devine practic un medicament și practic uh, e o greșeală terminologică să mai vorbim de cannabis medicinal. Pentru că, așa cum spune și uh, doamna Torres, de fapt principiul activ este cannabidiolul, CBD, care nu are efecte psihoactive, ca și cannabisul drog. Deci, <clears throat> ar trebui să fim mai preciși când discutăm despre aceste lucruri. Eu, se poartă o dezbatere destul de intensă, de multă vreme, și din uh, presă puteți să vedeți că cannabisul medicinal și în Statele Unite, și în Canada, și în Australia, și în unele dintre statele membre ale Uniunii, cum e Italia, uh, cannabisul poate fi utilizat în scopuri terapeutice mai ales când se demonstrează că nu mai există alte tratamente alternative, fie pentru dureri cronice, fie pentru alte tipuri de afecțiuni, pentru epilepsie, pentru cancer sau alte boli. Comisia ca atare aș spune că în continuare este în faza colectării uh, informațiilor necesare. Se poate spune și că avem suficiente informații, dar uh, din câte știm noi, există rapoarte care sunt de încredere și care ar trebui să uh, care ne spun că ar trebui să mergem pe ideea utilizării medicinale a cannabisului. Sunt și rapoarte la fel de credibile care spun că probele, dovezile pe care le avem nu sunt încă suficiente. Deci, suntem acum într-o dilemă și e motivul pentru care analizăm și monitorizăm situația, așa cum am făcut-o și în trecut și cum o să continuăm să o facem. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Acum colegii noștri doresc să intervină. Madame, eh, doamna Iuso, mai întâi. Mulțumesc, domnul președinte. Nu voi eh, dezbate sau nu voi intra în dilema cannabis, drog sau medicament, pentru că nu m-am pregătit în acest sens. Însă, particip la această dezbatere pentru că am uh, un prieten, uh, membru al Parlamentului European, care suferă de dureri cronice foarte tare și care mi-a spus că ar trebui autorizată această utilizare a cannabisului în scopuri medicinale. Dar toate proprietățile menționate de doamna Torres sunt interesante. Pe de altă parte, reprezentanta comisiei ne spune că există studii și pro și contra. Durerea cronică e o problemă gravă care, de altfel, este prost abordată de, medi- de medici. Se dau calmante, îngrijiri paliative, dar, în mod cert, nu sunt suficiente. Așa că aici aș dori să cer să se facă studii bine finanțate, studii serioase în legătură cu utilizările posibile ale cannabisului. vreau să cer să se acorde finanțarea suficientă pentru o astfel de cercetare. Mi se spune că există multe studii, dar poate că nu sunt studii suficient de serioase sau E vorba de persoane care spun iau cannabis și mi-e mai puțin rău. Trebuie să avem resurse financiare adecvate pentru cercetare reală și astfel să știm care e valoarea terapeutică a cannabisului, care va fi posologia și să știm dacă îl vom putea folosi. Pentru că acum există o automedicare foarte multă, fără control medical. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Dali, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și domnului Mezzanini pentru uh, această discuție pe un subiect foarte interesant și important, pentru că vorbim de cannabisul folosit în scopuri medicinale. Și subliniez acest lucru pentru că punctul de plecare e că nu putem să facem un amestec între discuția despre cannabis ca medicament și cannabis ca uh, drog recreațional. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că această confuzie intervine mult prea adesea. Uh, Chiar dacă ne uităm la aspectele juridice din uh, reglementări, vedem că e vorba de lucruri complet diferite, distincte. Dezbaterea privind utilizarea medicală trebuie să se concentreze pe dezvoltarea de produse în mediu reglementat, controlat, ca să se garanteze medicamente de foarte bună calitate. E vorba de trasabilitate, de siguranță și odată ace- acestea sunt garantate, pasul următor va fi să ne asigurăm că pacienții au acces egal, pentru că altfel care e scopul reglementărilor dacă numai o mână de oameni vor avea acces la tipul acesta de medicamente. Și cercetarea, așa cum ni s-a spus deja, e nucleul discuției. Trebuie să ne asigurăm că se fac studii diferite uh, în legătură cu diferitele componentele ale plantei de cannabis. Sunt 113 cannabinoizi care au diverse proprietăți. Am vorbit de uleiul de cannabidiol, care e foarte eficace pentru a trata uh, fibromialgia, scleroza multiplă, Parkinson's și alte boli. Și chiar dacă există cercetări în curs în legătură cu folosirea medicinală a cannabisului și pentru alte boli, sunt sigură că trebuie să dispunem de mult mai multe informații și că trebuie să mai aflăm încă foarte multe. Așadar, salut eforturile din diferitele uh, state membre și alte țări. Știm că și în Israel și în uh, Statele Unite sunt diverse regimuri, chiar și în Malta sunt evoluții recente în sensul explorării uh, legalizării și sperăm că acestea vor duce la mai multe cercetare. Și sper și cred că o rețea de cercetare, de schimb de idei și bune practici ar putea fi creată pentru statele membre pentru ca acestea să știe ce funcționează, ce se poate face și aș vrea să pun câteva întrebări Comisiei Europene. Ce face Comisia Europeană ca să se asigure că avem mai bună calitate și mai, mare, mai multă cercetare pe acest subiect? Comisia Europeană este dispusă să ofere finanțare pentru a încuraja cercetarea pe mai departe în acest domeniu și aș vrea să știu dacă Comisia Europeană e dispusă să ceară sau să ofere orientări autorităților medicale europene pentru a garanta că vom avea produse noi pe piețele europene bazate pe cercetare și, de asemenea, dacă Comisia intenționează să vină cu un regulament privind accesul echitabil pentru toată lumea la aceste medicamente în Uniunea Europeană și, dacă îmi permiteți, o ultimă întrebare pentru Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanii care urmărează ce se urmărește ce se întâmplă în diverse locuri din, din lume în legătură cu cannabisul. Dacă există cercetare și studii în curs pe tema cannabisului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Flanagan! Cum spunea și colega de dinaintea mea, e foarte important să distingem între cannabisul medicinal și utilizarea recreațională și cred că Comisia s-a înșelat oarecum atunci când vorbea despre acest lucru, pentru că, de fapt, vorbeați mult despre ceva ce nu ține de utilizarea medicală, ci tot restul mai degrabă. S-a spus, Irlanda în ultimul an a autorizat pentru anumite persoane utilizarea cannabisului medicinal, dar aceasta a presupus o bătălie crâncenă din partea celor care aveau nevoie de acest medicament. O doamnă în special, care e foarte cunoscută și care mi-e și prietenă, Vera Tumi, și aici mă leg de ce s-a spus despre CBD și canabinoide și diferitele componente, principii active. Ei bine, uh, doamna suferă de sindromul Turet a fost S-a estimat că spitalizările sale ar costa cam 150 de mii de euro pe an, plus tot calvarul pentru fica ei. Um, nu vedeți o utilizare pe scară largă a CBD-ului în Irlanda sau alte țări, dar uh, când e vorba, pentru că CBD nu are aceste efecte psihotrope și nu este util în anumite afecțiuni THC-ul este substanța necesară, celălalt component important și a trebuit să meargă în Olanda ca să-și procure acest medicament. Trebuie ca această situație să se schimbă, pentru că de când copilul a luat medicamentul nu mai, prezi, nu mai are crize deloc. E clar că e nevoie de studii. S-ar face studii dacă n-ar fi interzis, dar știm din multe cazuri că viețile oamenilor se schimbă radical, deci trebuie să facem ceva și cel mai indicat ar fi să diferențiem clar între utilizarea recreațională și cea medicală. Trebuie să facem ceva în această privință pentru că avem această problemă cu această persoană din Irlanda. Ni se spune că ar fi ilegal ca statul să îi aducă medicamentul oficial din Olanda. Acum acestei familii se sugerează să meargă în Republica Cehă și să obțină acolo medicamentul, pentru că nu e o problemă cu importarea legală din Cehia. Și ajungem la problema Uniunii Europene. Ce consecvență avem? Ce uniformitate la nivelul produselor? Și mama copilului se teme acum că deși substanța de rezultate foarte bune, cea din Olanda, se teme că dacă va trece la un produs al altei companii, s-ar putea să nu mai aibă aceleași rezultate foarte bune. Mă contactează sute și sute de oameni care îndură condiții foarte grele. Un bărbat pe care uh, îl cunosc uh, trebuie să poarte un scutec de adulți, uh, cu excepția perioadelor când își procură acest medicament, un anumit medicament care previne incontinența trebuie să facem ceva pentru că e o problemă foarte mare, e un medicament foarte important și dacă ajută pe oameni trebuie să le înlesnim accesul. Și felicitări raportorului. Mulțumesc. Acum dau din nou cuvântul Comisiei. Și 20. Și domnul Gustil va interveni Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc tuturor celor care ați intervenit cu observații și comentarii. Cred că majoritatea lucrurilor subliniate sunt într-adevăr foarte importante și reprezintă o contribuție importantă. În primul rând, OEDT deocamdată a cerut o analiză a studiilor privind efectele terapeutice ale cannabisului pe baza probelor disponibile în acest moment. Și ar trebui să avem posibilitatea să publicăm raportul nostru înainte de Crăciun anul acesta. Ideea este să culegem câte mai multe informații, să avem în vedere câte mai multe studii și rapoarte și să ne bizuim și pe un grup de experți la nivel internațional care ne, va ajut, ne vor ajuta să înțelegem care sunt proprietățile la care trebuie să fim atenți. De asemenea, acum un an vă amintesc Academiile de științe din uh, America au avertizat în legătură cu proprietățile terapeutice ale cannabisului. Un lucru care a fost menționat și la care m-aș referi și eu e că, de fapt, dacă ne uităm la cunoștințe, cunoștințele pe care le avem în lume, nu doar în UE, în legătură cu proprietățile terapeutice ale cannabisului, constatăm că suntem cam în aceeași poziție – ca și um, cunoștințele noastre despre neurotransmițători acum 25 de ani și inventarea primelor antideprimante pe bază de serotonină. Deci trebuie să fim conștienți că dacă nu investim în cercetare, nu vom putea să înțelegem mai bine ce se poate și care sunt proprietățile terapeutice eficace ale extractelor de cannabis Cred că doamna Dali a spus pe bună de dreptate că sunt peste 100 de substanțe diferite în cannabis și de aceea la OEDT nu prea ne place să vorbim despre cannabis medicinal pentru că nu vorbim despre opiu medical, ci vorbim despre tratamentul durerii cu morfină în cazul uh, cancerului, de exemplu. Cred că există un risc și domnul Flanagan a spus ace acest lucru. Nu știm încă exact care sunt proprietățile tuturor extractelor și pentru că nu există suficiente studii, cred că ar putea, am putea să ne găsim în aceeași situație ca acum 15-20 de ani. Și în unele țări, de fapt, situația nu s-a uh, discutat foarte, nu s-a schimbat foarte mult uh, situația. De, sunt probleme uh, și obiecții față de utilizarea morfinei pentru a trata durerea la copii. Se, există această temere că vor deveni dependenți de droguri. Deci trebuie să facem mai multe, să cercetăm mai mult. Și pe un ton mai constructiv, aș spune că interesant ar putea fi ca acest Parlament și această Comisie, împreună cu Comisia Europeană, să creeze o prioritate pentru viitoarele programe de cercetare, o prioritate nouă și să fie menționată aceasta și când se discută viitorul cadru financiar multianual al UE. Pentru că e adevărat că nu s-a cercetat destul și e nevoie de proiecte de cercetare mari pe această temă, așa cum s-a procedat în Statele Unite, de exemplu. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că nu ne uităm la cannabis ca alternativă mai bună la morfină, pentru că sunt anumite boli în care utilizarea cronică de opioide are efecte dăunătoare asupra sănătății și poate în unele situații cannabisul ar putea să ajute, chiar dacă nu va avea același efect medical terapeutic ca și morfina. Și în încheiere, un lucru de asemenea important. Nu e vorba doar de cannabis, există și alte substanțe, care bineînțeles sunt droguri ilicite, dar care pot avea efecte terapeutice. Există un studiu deocamdată în Statele Unite în legătură cu utilizarea MDMA, ecstasy, pentru uh, tratarea stresului post-traumatic și a tulburărilor aferente. Deci, cercetarea, dacă investim în ea, va progresa și poate peste 10-15 ani nu o să mai auzim uh, despre cazuri ca cele despre care am auzit astăzi. Mulțumesc. Doamna Manțarini? Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș răspunde întrebărilor doamnei Dali. Cred că nimeni nu e împotriva sau un dezacord cu ideea că cercetarea e esențială. Bineînțeles că cercetarea și investițiile adecvate în cercetare sunt extrem de importante, dar nu pot eu să vă dau detalii care, să vă spun care fonduri ar putea fi folosite. Dar sunt sigură că dacă acest lucru e pus pe ordinea de zi a altei comisii, se va putea da un răspuns mai concret în legătură cu posibilitățile de finanțare a cercetării. La fel și cu orientările pentru Agenția Europeană a Medicamentelor. Dacă se va lua o decizie în Parlament, în Comisie și așa mai departe, cum că trebuie cercetat mai mult, mai intens și că ar trebui să lucrăm cu toții împreună pe acest subiect, deci bănuiesc că într-o astfel de situație orientările ar putea fi un produs al activității noastre. În orice caz, revin la ce spuneam și mai devreme. Există diferite rapoarte care spun că situația e albă, altele care spun că e neagră. Sunt rapoarte ale OMS, ale unor autori foarte serioși care de ani de zile studiază efectele cannabisului. Deci, cred că acum Comisia știind și fiind conștientă de toată durerea care există și ar putea fi eventual tratată cu cannabis, că dacă vrem produse medicinale de calitate, sigure, eficace, atunci trebuie să mai cercetăm și să fim siguri, 100% siguri că acele produse au numai beneficii și nu au și efecte secundare. Cam atât cred că aveam de spus. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc și colegilor pentru participarea la această dezbatere pe un subiect atât de interesant. Un subiect care ne dă multe de gândit. Mulțumim și Comisiei și Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanii și domnului Guste, care a participat la dezbaterea noastră. Trecem acum la punctul următor. și anume obiecții, două la număr, privind organisme modificate genetic. Cred că le găsiți în dosare, așa că nu vă mai citesc toate codurile și numele acestor soiuri de porumb modificat. Obiecțiile sunt redactate de mai mulți coraportori. Doi dintre ei sunt alături de noi, așa că încep prin a le da cuvântul, după care voi da cuvântul și celorlalți membri care doresc să intervină. În numele domnului Steis, doamna Hebuch, Mulțumesc, sunt Maria Helbuch, sunt colegă cu domnul Stas și uh, lucrez pe acest proiect. Și m-a rugat domnul Stas să îl reprezint astăzi. Trebuie să fie uh, la Comisia Cont, la descărcarea de gestiune, unde este raportor, așa că îi transmit scuzele. Vorbim aici de două obiecții în legătură cu punerea în comercializare a două uh, tipuri de uh, tipuri, uh, soiuri de porumb modificat uh, genetic, adică MON 87427 încrucișat cu MON 89034 și cu NCAS 603 și e vorba de uh, o nouă autorizare pentru MON 87472. Uh, s-au ridicat mai multe obiecții legate de faptul că acolo uh, um, în legătură cu cultivarea acestor uh, soiuri în Uniunea Europeană. Din perspectiva celor două obiecții, trebuie spus că toate obiecțiile de până acum au fost acceptate în plen. Problema este că sistemul permite autorizarea organismelor modificate genetic în mod automat, acestea fiind dăunătoare pentru întreaga Europa. Sunt multe temeri și motive de îndoiel, printre alte um, toleranța la ierbicide, uh, cum ar fi glifosatul și glifosinatul, uh, și re- rezidurile de herbicide. Ierbicide. De asemenea, lipsesc evaluările de risc temeinice și uh, nu s-a ținut seama de observațiile critice ale autorităților statelor membre în legătură cu evaluarea de risc făcută de EFSA. De asemenea, nu s-a ținut seama de principiul precauției și nu s-a desfășurat un proces democratic de uh, Uh, luarea deciziei. În legătură cu MON 87427 încrucișat cu MON 89034 și NK 603, datele arată că aceste combinații și subcombinații pentru aceste trei soiuri și cu NK03 nu au fost uh, prezentate date de către Monsanto. EFSA consideră că sunt sigure. Dar acest lucru nu poate fi afirmat sau considerat uh, corespunzător sau suficient, dat fiind că nu s-au testat și subcombinațiile. Uh, în legătură cu uh, mon, 89122, uh, aici există temeri legate de uh, toxicitatea sa și, de fapt, a fost și interzis spre folosire în Uniunea Europeană. Deci se pune problema ca întrebarea cum se poate ca un ierbicid care e prea toxic ca să fie folosit în Uniunea Europeană să fie acceptat la produse importate. În ceea ce privește evaluarea de risc, evaluarea OMS spune că trebuie să nu avem reziduri la produsele importate. Deci sunt foarte puține informații pentru a ști dacă rezidurile de uh, plante rezistente la ierbicid modificate genetic ar putea să se regăsească în Uniune. În raportul anual 2015 al EFSA, privind rezidurile de pesticide, nu se uh, reliefează nimic deosebit în legătură cu importul de uh, organisme modificate genetic ca să reziste la ierbicide. Deci, de aici se înțelege că în acestea ar putea să, cuprin, să fie mai prezente decât pe plantele nemodificate genetic este nevoie de un program coordonat de control în Uniunea Europeană și uh, raportul nostru invită Comisia să nu autorizeze la import culturi modificate genetic, împotriva cărora există în Uniunea Europeană uh, există soiuri rezistente. Dacă nu ținem seama de datele lipsă și de informațiile greșite, um, riscăm foarte mult. Angesichts des Mangels an Daten und Kenntnis Având în vedere datele și cunoștințele despre reziduri, este un pericol pentru sănătatea umană care trebuie protejată foarte bine. În numele colegului Stas, vă mulțumesc pentru sprijinul uh, acestei propuneri de blocare a organismelor modificate genetic și sper că și mâine la vot veți fi de acord și veți susține proiectul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Evi. Ah, doamna Kadenbach. Și apoi doamna Evi. Well, thank you very much. Always a little bit late, but I had... Mulțumesc. Am întârziat un pic, dar am avut un grup de vizitatori. Într-adevăr, vorbim despre 8727, o varietate de porumb, precum și, precum și de 59122, care sunt rezistente la glifosat și la herbicidele pe bază de glifocină. Vorbesc în numele colegilor care n-au putut să vină astăzi aici și voi vorbi în engleză. Cele, cele două varietăți de porumb uh, modificate genetic sunt rezistente la glifocină și glifosat, ele rezolvând problemele lega, uh, legate de rezistența la uh, anumite erbicide în țările vizate argumentele din obiecțiile trecute care vizează diseminarea acestui uh, erbicid uh, uh, pe anumite culturi, dar și importurile nu au fost suficient luate în considerare. Aceste două varietăți nu trebuie să obțină derogări, deoarece nu există date legate de, de toxicitatea lor posibilă și efectul asupra sistemului imunitar. Ipotezele folosite în evaluarea de impact de mediu sunt incorrecte și deci nu vom avea datele necesare pentru a face o adevărată evaluare. Ca și la obiecțiile precedente, nu este corect ca Comisia, când observă că sunt uh, probleme reale în legătură cu procesul uh, de luare decizie democratic în cadrul comitologiei să continue să, se pro, să propună autorizarea acestor organisme modificate genetic. Tot ce a autorizat Comisia până acum nu a dus uh, decât la o respingere categorică de către Parlament prin intermediul organismelor uh, solicitate. Având în vedere alte acte de punere în aplicare, mai ales când vine vorba de domenii conexe, fiscalitate, uh, sănătatea populației, merge și mai departe, Comisia trebuie cu orice preț să nu ia uh, măsuri care ar putea să uh, fie cu efecte negative. Nu este bine pentru com- ca Comisia, încălcând uh, principiul de precauție, să dorească să autorizeze noi varietăți de plante modificate generic în condițiile în care nu s-a obținut majoritatea calificată din partea statelor membre în acest proces de a deciziilor. Doamna Evi, mulțumesc foarte mult! Și eu vreau să spun că sprijin această moțiune de obiecțiune pe care am cosemnat-o împreună cu colegii. Este al nu știu cărătelea caz în care Comitatul Permanent uh, pentru Sănătatea Umană și uh, Animală nu a ajuns uh, la un aviz uh, propriu-zis și ne lasă să dăm, dorește să dea doar o, uh, opinie pur și simplu și în ambele cazuri de porumb modificat, statele care au votat pentru această introducere nu reprezintă majoritatea populației europene. Nu vreau să intru în detalii, pentru că colegii au vorbit foarte bine și în mod precis uh, în legătură cu de ce ne opunem în continuare uh, autorizării acestor două organisme modificate genetic, pentru cele două varietăți de porumb. Primul este propus de către Monsanto, o varietate de porumb care, s-a spus, rezistă la glifosat și ne vom găsi într-o situație în care, așa cum se știe deja și demonstrat de dovezile științifice, uh, aceste erbicide vor fi folosite tot mai mult și cu consecințe cancerigene. Să nu uităm problema rezidurilor acestor erbicide care se găsesc, uh, care se mențin în culturile noastre agricole. Lucrurile acestea trebuie abordate cât se poate de serios. Evaluarea, în acest sens, nu a avut loc. Nu am avut, deci, o evaluare de risc în niciun fel a acestei situații. Nu s-a luat în calcul nici subvarietățile acestui uh, porumb, uh, pentru că Monsanto nu a dat datele relevante din experimentele pe care le-a desfășurat. Așadar, EFSA uh, a mai spus și ea că nu sunt riscuri, dar eu zic că nu trebuie să spui astfel că uh, astfel protejezi cetățenii, sănătatea cetățenilor. Al doilea porumb uh, este și el rezistent la, de asta dată, la glifosinat. Peste șase luni se uh, expiră autorizația pentru acest porumb. Mi se pare absurd să dorim să autorizăm acest organism modificat genetic când îi expiră licența peste șase luni. În orice caz, îmi uh, doresc odată cu uh, revizuirea regulamentului 872, Comisia în sfârșit să nu mai autorizeze aceste, uh, aceste, să nu mai autorizeze aceste varietăți până nu, Comitetul Științific nu dă uh, un aviz uh, așa cum trebuie. Domnul Fielner, de asemenea, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, trebuie să ne punem întrebarea ce facem și de ce această obiecție. Din punct de vedere juridic, nu cred că asta va schimba prea mult uh, situația, dar cred că e vorba de un demers uh, important din punct de vedere instituțional, pentru că ne preocupă modul în care Comisia ia decizii. Și deci trebuie să fim atenți la acest gen de lucruri. În astfel de cazuri sau în cazuri asemănătoare, dacă ar fi să se acorde această obiecție, asta ar însemna pe baza cel puțin unul sau două criterii. În primul rând, dacă considerăm că Comisia și-a depășit mandatul acordat că nu a implementat o anumită legislație așa cum trebuia să o facă. De pildă, și un alt motiv ar fi dacă comisia nu a luat în niciun caz în calcul anumite dovezi științifice, le-a ignorat. Cât privește primul caz, faptul că o comisie și-a depășit uh, prerogativele, pe nimeni nu am auzit uh, să acuze Comisia de așa ceva, nici pe departe. Pentru că Comisia pur și simplu a urmat calea pe care noi am trasat-o. Poate nu ne convine acum, dar asta este situația. Și atunci se mai pune o întrebare. Au urmat ei uh, sfaturile sau dovezile științifice existente și aici uh, eu nu sunt un expert în uh, organismele modificate genetic și mai știu că niciunul dintre colegii mei nu este suficient de expert în acest domeniu pentru a putea să evalueze calitatea dovezilor științifice. Dar în evaluare noi am vorbit despre o asemenea sarcină de evaluare și am conferit-o EFSA, spunându că trebuie să pună sau să înființeze un comitet științific uh, de bună calitate. Asta a și făcut. Au analizat situația, așadar, și au spus că aceste două organisme modificate genetic sunt la fel de sigure ca și varietățile clasice, cât privește uh, sănătatea și având în vedere informațiile cunoscute în acest moment. Sunt un pic uh, confuz pentru că mi se pare că situația este cumva cu susul în jos și îmi amintește asta de dezbaterea pe care am avut-o privind schimbările climatice acum ceva vreme. Anumiți colegi, chiar și din UKIP, spuneau spuneți că e vorba de schimbări climatice, invocați tot felul de dovezi, dar uh, GIEC, IPCC uh, spun ceva. Uh, acești experți sunt să contrazici de experții pe care noi i-am consultat. Însă mi se pare că acum suntem într-o situație foarte asemănătoare. Aceștia, uh, uh, uh, aceștia și-au găsit proprii experți ca să le argumenteze poziția. Avem, de fapt, cea mai exigentă legislație în materie din lume. Și pur și simplu E vorba de o situație la limită, dar se pare că chiar și așa noi nu ne dorim o astfel de situație. Cred că acest instrument juridic este prost invocat sau folosit în situația de față. Și mi se pare că este o încercare continuă de a submina credibilitatea acelor instituții pe care noi le-am creat ca să ne facă treaba și subminează principiile însăși ale uh, conceperii de politici. Și o metodă de a contracara aceste lucruri este uh, să votăm împotriva acestei obiecții, pentru că dacă nu o facem, noi ne dăm cu stângul în dreptul, adică subminăm acele instituții pe care noi înșine le-am uh, creat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fielner! Acum dau cuvântul altor membri, doamna Ayuso, Ayuso doamna Cadebach și doamna Balț. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spun că sunt de acord cu tot ce a spus aici domnul Fielner. Aș mai adăuga pe lângă aceasta că dezbaterea de astăzi se centrează pe faptul că este sau nu sănătos și dacă cauzează daune și nu dacă e vorba dacă sunt rezistente sau nu la ierbicide. Dezbaterea nu este legată de ierbicide, ci de siguranța acestor produse și ele sunt sigure, prin urmare nu există niciun motiv pentru a prezenta o astfel de obiecție. Mulțumesc! Good. I couldn't disagree more. Um, to, to <laughs> Doamna Kadenbach. Uh, Mulțumesc, pe scurt. Aceste două tipuri de soiuri de porumb modificate genetic. E, problema e că sunt rezistant, rezistente la glifozat și glifozin. Și cu acordul PPE am reușit acum să cerem înființarea unei comisii de anchetă speciale pentru a vedea care sunt datele științifice care ar argumenta prelungirea autorizației pentru glifosat pentru importuri. Să vedem cum s-a ajuns la acea decizie, pentru că există aici colegi și colege care sunt de părere că autorizarea glifozatului contravine principiului precauției și că există, există aici niște nereguli și de aceea cred că acum că vorbim de autorizarea pentru cele două soiuri de porum care sunt rezistente la aceste două pesticide, bineînțeles că uh, depinde de autorizare pentru glifosat. Deci nu e indiferent la ce sunt rezistente aceste soiuri. E absolut esențial să ne asigurăm că aici e vorba de soiuri de porumb care vor încuraja folosirea de cantități și mai mari de glifozat care va rămâne în natură. De aceea suntem părere că în acest moment nu ar trebui prelungită autorizația pentru cele două soiuri. Mulțumesc. Domnul Balț. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vreau să vă reamintesc de o promisiune făcută de domnul Jean-Claude uh, Juncker, cred că prin 2014, atunci când vorbea despre procedura de luare a deciziilor în cadrul uh, autorizării OMG-urilor. În primul rând, nu există majoritate la Consiliul, dar conform regulilor de procedură, Comisia trebuie să acorde această autorizație. Mi se pare inacceptabil. Nu cred că asta poate fi catalogată drept o, procedură democratică. În orice caz, nimic nu s-a schimbat până acum, iar comisarul Andreocadis a fost interpelat în plenar în legătură cu acest lucru și a spus că din păcate, nu, putea, nu putem să schimbăm nimic, pentru că asta este procedura, pur și simplu. Deci vreau să spun că Jean-Claude Juncker însuși a numit această procedură non-democratică și situația nu s-a schimbat deloc. Mulțumesc foarte mult! Altcineva? Acum dau cuvântul comisiei, dacă nu. Doamna Brusi? Mulțumesc! doamnă președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului pentru comentariile pe care le-am ascultat cu foarte multă atenție. Vorbim aici despre două autorizații de acordat. Una pentru un uh, nou, uh, o nouă varietate de porumb și una care vizează o renoire autoriză, autorizației eu pot să vă spun că Consiliul și Parlamentul ne-au conferit niște prerogative pe care noi le-am implementat corect și o să vă explic de ce. În primul rând, noi am efectuat o evaluare a riscului cât se poate de completă, ne identificăm niciun fel de discrepanțe la nivelul datelor și atunci am avut un răspuns pozitiv când vine vorba de tot ce înseamnă siguranța asupra sănătății umane Uh, animale și asupra mediului. Uh, vreau să spun asta pentru că am ascultat cu atenție comentariile multor state membre și EFSA le-a uh, ascultat. Publicul, publicul nu s-a exprimat ca atare, dar EFSA a preluat toate comentariile care au fost făcute și s-a hotărât că nu au existat date noi, informații noi care să invalideze această uh, hotărâre. Astfel am propus ca statele membre să voteze și pe 16 ianuarie nu s-a ajuns uh, pur și simplu la un aviz și atunci va avea loc o procedură în apel uh, care se va desfășura pe 26 februarie, uh, lunea viitoare. Pot să vă spun ceva în legătură cu uh, Uh, rezistențele acestor varietăți la glifosat și glufosinat. Aveți dreptate când spuneți asta, dar trebuie să reamintim că așa se întâmplă și în toate culturile care sunt cultivate în afara Uniunii Europene. Toate, dacă intră pe teritoriul european, trebuie să se conformeze uh, cu pragul maxim de rezidual și noi îl hotărâm, iar în acest caz, da, și aici noi am stabilit acest prag, el se aplică tuturor produselor importante, inclusiv uh, hrana pe bază de OMG-uri sau nutrețurile uh, pe bază de uh, modificate genetic, inclusiv cele două varietăți menționate astăzi și nu s-a dovedit că acesta ar avea vreun impact negativ asupra sănătății umane, animale și asupra mediului nu, și ele respectă pur și simplu legislația noastră. Am mai auzit uh, un lucru aici, și anume că impactul acestor pesticide erbicide nu este luat în considerare de către EFSA. Nu este adevărat, pentru că există astfel de culturi care uh, sunt uh, tratate în afara Uniunii Europene și pot să existe modificări, uh, inclusiv de fenotip, și dacă așa se întâmplă, e nevoie de studii aprofundate în acest sens. Am auzit aici o critică legată de consecințele asupra biodiversității. Să nu uităm că țările care cultivă aceste varietăți de eh, OMG sunt țări suverane. Nu putem să le împiedicăm să o facă. Dacă, dacă sunt parte la Convenția pe Biodiversitate, trebuie să urmeze regulile trasate prin această convenție, dar nu putem să le spunem să nu cultive aceste uh, produse pentru că este dreptul lor uh, suveran. În sfârșit, s-a mai spus că combinația acestor uh, uh, varietăți nici n-a fost evaluată pur și simplu. Pur și simplu, EFSA a făcut o evaluare a acestui, uh, acestei varietăți propriu-zis. E foarte greu ca Comisia să vină și să spună că EFSA nu ar fi făcut o evaluare uh, în regulă, uh, incompletă. Noi considerăm că ea a fost uh, făcută spiritul legislației și al liniilor orientative. De asemenea, am auzit lucruri legate de democrație. Bineînțeles, Comisia a făcut o propunere către Consiliu și către Parlamentul dumneavoastră, sugerând ca statele membre să restricționeze importurile de hrană sau nutrețuri modificate genetic, pentru că știm că sunt subiecte sensibile în anumite state membre. Iată de ce am făcut o propunere pentru ca statele membre să poată să restricționeze acest, aceste importuri. Dar Parlamentul dumneavoastră a respins această propunere, iar în legătură cu comitologia, ați spus că ar trebui să respingem toate propunerile în condițiile în care nu s-a ajuns la un aviz propriu-zis din partea Comitetului Științific. Dar dacă vrem mai multă democrație, mi-ar place ca dumneavoastră să fiți primii care alimentați o dezbatere, o dezbatere pozitivă, să aduceți mai mulți experți și așa mai departe pentru a căuta uh, un deznădământ fericit și democratic la această poveste. Deci, în concluzie, Comisia nu are de ce să-și uh, retragă acest proiect de decizie, pentru că noi ne-am implementat uh, prerogativele care ne uh, revin. Am răspuns la ceea ce m-ați întrebat, dar bineînțeles, în general, așa cum știți, suntem gata să răspundem la orice întrebare ați avea și sperăm că anumite îngrijorări pe care le-ați avea au fost deja spulberate prin intervenția mea. Mulțumesc foarte mult! Cu asta am terminat dezbaterea noastră privitoare la organismele modificate uh, genetic și votul are loc mâine la Envi. Am terminat. Ați primit ordinea de zi pentru mâine dimineață. Începem la 9. La ora 9, întâlnirea coordonatorilor. Iar la 10 și un sfert, întâlnirea uh, normală, începem cu voturile seară plăcută!